Dear colleagues, please get seated so that we can start. Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru a putea începe reuniunea de astăzi. Thank you and thank you. Mulțumesc, mulțumesc celor care au sosit la timp nu știu, poate ar trebui să discutăm dacă ora 9 înseamnă ora 9 fix sau 9 și un sfert, pentru că cei care sosesc la 9 și 5, 9 el trebuie să aștepte pe cei care sosesc mai târziu, dar mă bucură faptul că măcar cineva a sosit la timp. Trecem la punctul 13, un punct important, semestrul european pentru coordonarea politicilor uh, economice în zona euro pe anul 2019. Raportoarea este Esther de Lange. Proiectul de raport ne va fi uh, prezentat de către raportoare, după care voi da cuvântul raportorilor din umbra. Și nu știu, poate nu trebuie să vorbesc eu în locul lui Esther, însă Și poate ar fi o idee mai bună să prezentăm calendarul după dezbatere. Esther, îți dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este bine să creștem presiunea din punctul de vedere al timpului la ora 9 dimineața pe fond. Cei care sunt noi la Econ, uh, acesta este al doilea raport redactat de Parlamentul European în contextul ciclului semestrului european. Avem un raport privind analiza anuală a creșterii și acum avem și un raport care discută recomandările specifice pentru fiecare țară în parte, modul în care sunt implementate și așa mai departe. Acum, situația economică generală, în continuare tendința evoluției economiei este pozitivă. În general, economia zonei euro este în creștere pentru cel de-al șaptelea an consecutiv, însă la un ritm mai lent și, în plus, societățile noastre și economiile noastre se confruntă cu provocări uri, uriașe. Șomajul în rândul uh, tinerilor, uh, de exemplu, în plus, uh, în alte piețe există preț, presiuni pe piața muncii cu locuri de muncă care nu sunt ocupate. Și în raportul meu aș insist, insist și asupra riscurilor economice generate de incertitudine politice, războiul comercial între China și Statele Unite ale Americii, după ce s-a întâmplat ieri seara, nu pot să nu menționez riscul economic uh, reprezentat de uh, un Brexit dezordonat care ar afecta întreaga Uniune Europeană, o serie de state mm, din Uniunea Europeană fiind uh, mai profund afectate, foarte probabil cea mai afect, cel mai afectat fiind Regatul Unit. Dacă este să ne Um, să avem o perspectivă globală, înțelegem că economia noastră are un potențial de creștere mult mai redus față de ce se întâmplă în alte părți ale lumii. Apoi, cred că cei care mă cunosc nu vor fi, uh, nu vor fi surprinși să audă că eu, la fel ca și Comisia uh, Europeană, consider că este nevoie de acțiuni între, din trei puncte de vedere. Din trei puncte de vedere, o politică fiscală sănătoasă, apoi reforme structurale și strategii de investiții țintite, astfel încât Uniunea Europeană și economiile noastre să fie pregătite pentru secolul 21 și pentru mm, provocările care ne așteaptă. Este așa numitul uh, triunghi uh, virtuos asupra căruia insistă uh, de fiecare dată Comisia Europeană. Și o să vă prezint pe rând aceste trei puncte din punctul de vedere unor politici fiscale responsabile. Aici trebuie să fie respectat uh, pactul de stabilitate și creștere, care deja uh, conține un grad mare de flexibilitate, uh, ceea ce permite să obținem economii reziliente care să facă față viitoarei posibile uh, recesiuni și să evităm povara suplimentară asupra finanțelor publice, ceea ce nu face decât să amenințe uh, stabilitatea financiară. Apoi, când vine vorba de datorie, nu este nicio surpriză că nivelul mediu al datoriilor este prea mare, la un nivel gestionabil, dar uh, pe viitor s-ar putea ca costurile pentru refinanțarea acestor datorii să crească și mai mult dacă situația economică se modifică. Apoi, poziția fiscală agregată a avut un caracter ușor expansionist în anul 2018, chiar dacă Banca Europeană de Investiții recomandase o poziție fiscală cu un caracter mai neutru. Apoi, când vine vorba de reformele structurale, um, suntem cu, tot, cu toții de acord că avem nevoie de un grad mai mare de reziliență în piața, piețele muncii vor rămâne um, o prioritate pentru Comisia Europeană și pentru noi, pentru a ne asigura că ținem pasul cu realitățile secolului 21. Trebuie să investim mai mult în uh, sistemele de pregătire profesională. Este un uh, Uh, punct pe care l-am discutat cu toate grupurile politice în momentul în care uh, am reflectat pe marginea programului de lucru viitor al Comisiei Europene. Al treilea uh, punct important, investițiile de care avem nevoie pentru a îmbunătăți productivitatea, pentru a mm, dispune de competențele Um, necesare pe viitor. Avem nevoie de mai multe investiții pentru a acoperi această lacună, deficiența investițiilor de când a apărut, uh, de când a apărut criza. Deci, um, chiar dacă există, diferen- există diferențe între state membre, deci nu, nu există o singură soluție universală pentru a rezolva această problemă reprezentată de uh, lipsa investițiilor. Puteți să găsiți mai multe detalii privind aceste uh, priorități. Ca întotdeauna există o limitare a numărului cuvintelor pe care îl poate conține acest raport. Aștept cu nerăbdare propuneri din partea dumneavoastră dacă mm, nu am acoperit anumite puncte și aștept reacții și propuneri din partea dumneavoastră. În ceea ce privește calendarul, știu că este foarte strâns. Eu am lucrat uh, <laughs> lângă piscină în uh, această vară de, pentru a redacta acest, uh, textul acestui raport, motivul pentru care calendarul este atât de strâns, termenul limită pentru depunerea amendamentelor fiind stabilit deja în data de 12 septembrie, de preferință um, limba care ar trebui să fie depusă aceste amendamente este engleza, datorită acestui calendar atât de strâns și calendarul este atât de strâns pentru că dacă dorim ca Consiliul să țină seama de poziția noastră, trebuie să terminăm acest raport înaintea summitului european. Și pentru acest lucru, um, raportul trebuie să treacă de plenară în octombrie, ceea ce înseamnă că trebuie să fie votat în Comisia Econ la începutul lunii octombrie. Grupurile politice au primit deja o serie de sloturi pentru reuniunile cu raportori din umbră și aștept cu nerăbdare să lucrez împreună cu toți. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Castel! La încheierea dezbaterii vom, voi rezuma calendarul și voi prezenta care sunt condițiile necesare. În numele Eșidan nu este un raportor din umbră, dar Ionas cred că va vorbi în numele grupului uh, politic Eșida. O să-l înlocuiesc pe, pe colegul nostru care se uh, ocupă de acest uh, dosar. Mm, îi transmit scuzele pentru faptul că nu poate fi uh, prezent la această discuție. Doamna Laluc, aș dori să mulțumesc uh, doamnei Esther de Lange pentru raportul pe care ni l-a prezentat. Cetățenii Um, semestrul european ar trebui să susțină obiectivul atingerii unei ocupări uh, de plină. Europa este un continent unde există un mare potențial de dezvoltare, mai ales în domeniul tranziției energetice. Însă este mm, esențial ca instrumentele economice să susțină interesele și locurile de muncă ale cetățenilor. Lucrătorii se confruntă în fiecare zi cu consecințele unei economii în transformare rapidă și trebuie să uh, îi însoțim astfel în, în acest proces, astfel încât lucrătorii să nu devină victimele acestor transformări. Tocmai de aceea grupul politic și Dan propune și depune câteva amendamente vizând uh, creșterea investițiilor uh, publice, mai ales în domeniul uh, tranziției ecologice, o amendamente privind, uh, privind o fiscalitate uh, echitabilă, revizuirea tratatului privind stabilitatea și creștere și amendamente privind uh, echitate socială și sperăm că raportoarea va ține cont de părerile noastre vis-a-vis -vis de toate aceste puncte. Vă mulțumesc! Îți mulțumesc, Ionas, pentru declarația ta. Oliver Chastel din partea Renew este, este prezent, este în partea Renew. Domnul Garicano din partea Renew. Din păcate, raportorul nostru din umbră nu este prezent, însă vă pot asigura că așteptăm cu nerăbdare să conlucrăm cu doamna Delanga și o să vă transmitem dacă avem anumite uh, dorințe specifice. Din păcate, suntem un nou grup politic, un noi membri. Um, îmi pare rău pentru că nu am reușit să ne organizăm până acum. Din partea verzilor nu este numit un, uh, sau nu este prezent un raportor, dar Sven uh, va lua cuvântul. În numele raportorului, care a fost uh, numit doar în această săptămână, Ernest Urtasun, nu pot decât să fac câteva precizări în legătură cu proiectul de raport. Mulțumesc raportare pentru acest proiect de raport. Și după ce am văzut care este comunicarea Comisiei Europene privind uh, recomandările specifice pe fiecare țară în parte și ca urmare a experienței lungi uh, vis-a-vis de asemenea rapoarte, nu pot decât să vă spun că există, câte, există elemente din raport, din textul de raport prezentat cu care putem fi de acord. De exemplu, faptul că statele membre um, pun în aplicare răspund în, într-un grad prea redus uh, acestor recomandări emise uh, de uh, Comisia Europeană. Mm, încă mi, mi se pare că limbajul Comisiei Europene este prea blând față de reacția statelor membre la aceste recomandări și este foarte important acest lucru pentru că mm, dacă uh, Uh, nu se dă curs acestor recomandări, uh, acest lucru reprezintă o problemă majoră și Parlamentul European ar trebui să fie preocupat să monitorizeze îndeaproape uh, ceea ce se întâmplă. Dincolo de acest aspect și cu toate acestea, avem o părere diferită când vine vorba de mixul general de politici economice. Și anume, nu suntem de acord cu următoarele pentru că într-una din cele mai lungi uh, perioade de creștere economică, în, în asemenea situații, ar trebui să fie uh, uh, redus șomajul și că acest lucru ar reprezenta un mare succes economic. Este o poveste care este vehiculată de deseori, însă, din păcate, nu este foarte credibilă. Aceste consecințe Mm, au avut loc nu pentru că statele membre au reușit să coopereze atât de bine pentru a întări piața unică, ci datorită, mulțumită situației stabile din punct de vedere macroeconomic. Tocmai de aceea, cred că ar trebui să insistăm asupra necesității de a avea uh, o abordare mult mai proactivă înspre o piață unică, ino- uh, nouă și cu caracter mai inclusiv. Și regret faptul că aspectele climatice i-au scăpat raportoarei în această vară. Nu cred că ar trebui să depunem amendamente climatice, ci uh, dimensiunea de mediu ar trebui să se regăsească în mod automat în textul acestui uh, raport. Și eu m-aș fi așteptat ca dimensiunea de mediu să fie mai prezente în acest raport. Și apoi există mari probleme legate de dezechilibre, de, dezechilibre de diferite tipuri. În uh, proiectul de raport nu apare cuvântul uh, sărăcie, chiar dacă sărăcia este uh, menționată în, în comunicarea inițială publicată de Comisia Europeană. În plus, uh, Comisia Europeană se referă la uh, practicile de uh, practicile agresive fiscale urmate de anumite state, inclusiv țările de jos, Belgia, Malta, o serie de țări, pentru prima dată sau chiar a doua oară, au primit asemenea recomandări specifice privind politicile agresive fiscale. Ar trebui să luăm notă de acest lucru și să, le, să salutăm aceste recomandări, să precizăm de asemenea faptul că până acum anumite, aceste state membre au depus prea puține eforturi pentru a er, eradica această concurență fiscală agresivă. Deci vom depune amendamente și uh, așteptăm, ne ne bucurăm, așteptăm cu bucurie o cooperare cu dumneavoastră și sperăm că nu se va ajunge la o luptă de clasă în Parlamentul European, ci la o majoritate largă care susține acest uh, raport, care să se bucure de o majoritate cât mai largă în Parlamentul European. Mulțumesc. În numele ID, Gunnar Beck ar trebui să ia cuvântul, însă nu este prezent. Vă rog. No, no, no. Now we go to... So we have no one from ID. Deci nu e nimeni prezent din partea ID. Mm, din partea ECR, nu știu dacă este cineva prezent, da? Vă dau cuvântul în numele ECR. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Și o să-i rog pe interpreții din uh, cabina slovacă să își pornească microfoanele pentru că voi continua în limba slovacă. Vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat acest proiect de uh, raport. Doamna Lange, uh, cred că a lucrat foarte bine. Eu sunt de acord cu spiritul uh, acestui raport care ne cere ca în vremurile bune să încercăm să ne consolidăm Uh, finanțele publice. Așa s-a întâmplat dintotdeauna. Atunci, în aceste momente uh, în care economia funcționează bine, trebuie să ne asanăm finanțele uh, publice. Și aș dori să mai adaug un lucru. O datorie publică redusă înseamnă că în vremuri grele um, ești mai bine pregătit să faci față unei crize. Susținem de asemenea insistența asupra importanței reformelor, așa cum se face la punctul 8. Competitivitatea rezultată nu va face decât, ca urmare acestor reforme, nu va face decât să însănătoșească și mai mult uh, finanțele publice. Din păcate, am asistat la o încetinire a ritmului acestor reforme în trecut. Apoi, când vine vorba de investiții. La punctul 12 se face trimitere la problema reprezentată de investițiile reduse în, în Uniunea Europeană și că este nevoie, nevoie de investiții suplimentare, atât publice cât și private. Aici aș dori să precizez că, din păcate, nu știm care este situația exactă a investițiilor. Uh, nu trebuie să uităm că înaintea crizei uh, uh, calitatea investițiilor efectuate a reprezentat uh, o parte a, a cauzelor care au declanșat această criză. Deci trebuie să fim foarte atenți um, despre cât de rentabile sunt investițiile făcute. Doar dacă vor fi făcute investiții uh, uh, rentabile, acest lucru va fi util pentru a reveni la creștere economică. Vă mulțumesc pentru această declarație. Numele GUE uh, dau cuvântul lui Jose Guzmao. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba portugheză. În dezbaterea acestui uh, raport, ar trebui să discutăm deschis uh, care sunt divergențele um, de opinii. Drept urmare, mi se pare util să clarificăm unele din uh, conceptele care apar în acest raport, care fac parte din jargonul european. De exemplu, conceptul unei uh, politici bugetare um, responsabile. Uh, acest uh, concept trebuie să includă și stabilitatea uh, financiară, desigur, însă, în același timp, ar trebui să poată să și răspundă marilor provocări de uh, mediu cu care ne confruntăm în acest moment și nu cred că există o contradicție din, între cei doi termeni. Urgența climatică este un concept care face parte din discuția politică publică din toate um, statele uh, membre ale Uniunii Europene și ar trebui să se regăsească și în dezbaterea politică uh, pe plan uh, european, pentru că influențează în mod direct și politica um, bugetară și este un lucru valabil și pentru ocupare și uh, șomaj. În acest raport se vorbește despre indicatori, despre deficit, de, deficit despre public, datoria publică ei bine, uh, din acest punct de vedere, datoria publică și deficitele anuale au fost uh, reduse uh, prin reducerea cheltuielilor sociale, mai ales. Deci, cred că ar trebui să discutăm mai, prof, mai detaliat ce înseamnă o politică bugetară responsabilă. Și apoi, un alt uh, termen clasic al, al jargonului european este uh, termenul de reforme structurale. Înțeleg că mm, este nevoie de acest limbaj pentru a găsi un numitor comun între forțe politice care au păreri diver, divergente față de uh, piața muncii, de exemplu, dar până la urmă folosirea unor asemenea termeni Um, nu permit Parlamentul European să-și aducă o contribuție uh, reală la această dezbatere, pentru că nu facem decât să preluăm conceptul și modul în care interpretează Comisia Europeană conceptul de reforme structurale. Și Parlamentul European renunță la prezentarea poziției sale vis-a-vis -vis de aspecte instituționale față de piețe, față de, de, de piața muncii, la modul cel mai concret. Deci cred că la acest, la acest raport putem să mai adăugăm câteva aspecte mai nu, uh, nuanțate. Apoi, când vine vorba de recomandările specifice pentru fiecare țară în parte. Um, dezbaterea este de asemenea interesantă pentru că aceste recomandări nu sunt întotdeauna atât de specifice, uneori nu sunt chiar uh, deloc uh, recomandări și chiar noi discutăm și Comisia Europeană recunoaște faptul că nu întotdeauna statele, statele mele nu întotdeauna pun în aplicare aceste recomandări, însă acest lucru nu este vina direct a statelor membre, ci și a impactului, consecințelor aduse de punerea în aplicare a unor, a unor dintre asemenea recomandări. Și uh, sunt, ignorate alți, sunt ignorați alți factori importanți pentru evoluția situației macroeconomice. Deci, în concluzie, aș dori să mulțumesc raportoarei pentru activitatea de până acum și uh, îi vom sta la dispoziție pentru colaborarea viitoare. Mulțumesc, uh, vom avea intervenții spontane Până acum, doi colegi au dorit să intervină. Voi respecta ordinea în care a fost manifestat interesul. Margarita Marquez din partea Eșidă, după care doamna Figueira din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc raportoarei pentru pregătirea acestui raport și aș avea de asemenea câteva observații în legătură cu raportul dumneavoastră. În primul rând, conceptul de reforme structurale. Eu mă refer deci la acest concept și la țările care au avut un program al Troicăi. Acolo conceptul de reforme structurale a fost periclitat, deci nu e un concept bun. Deci uneori, uh, practic, distrugem ceea ce ne-am dorit să obținem. La doilea rând, investițiile. Cred că sunt două lucruri pe care ar, putea, ar trebui să le includem la acest capitol de investiții. În primul rând, restricții pentru convergență. De asemenea, pentru a obține o economie fără emisii și pentru digitalizarea economiei. În ultimul rând, În ceea ce privește recomandările specifice pentru fiecare țară, eu sunt o fostă membra a Consiliului de Afaceri Generale și vă pot spune că s-a discutat foarte mult despre faptul că ar trebui să se acorde um, o putere mult mai mare, autonomie mult mai mare statelor membre de către comisie în ceea ce privește aceste recomandări. Deci nu e normal doar să se dea aceste recomandări, să aștepte două zile reacția statelor membre și până la urmă recomandările să rămână așa cum au fost ele um, formulate de comisie. E vorba de rezultate până la urmă, de modul în care statele membre acceptă aceste recomandări, dar nu e suficient. Și de aceea Comisia ar trebui să le ofere statelor membre mai multă autonomie în ceea ce privește această procedură de urmare a recomandărilor specifice. Vă mulțumesc de la PP, doamna Fitzgerald. Vă mulțumesc pentru acest raport. La nivel macroeconomic, e un raport foarte bun. Aș vrea să spun însă câteva lucruri. Noi, în calitate de comisie, ar trebui să fim conștienți de orice discuție economică. Esther, tu ai făcut trimitere la Brexit și, bineînțeles, fiecare țară trebuie să ia în calcul impactul pe care îl va avea Brexitul, fie că va fi un Brexit cu acord sau fără acord. Și... Deci trebuie să ținem cont de asta. E un uh, dat de care trebuie să ținem cont în bugetul nostru și în planificarea noastră economică. În ceea ce privește locuințele, am văzut cum criza locuințelor poate să iasă de sub control, deci crizele imobiliare pot periclita economia într-un mod real și de aceea noi politicienii trebuie să ne confruntăm cu această criză a locuințelor cu care se confruntă mulți concetățeni și la nivel economic cred că ar trebui să ne gândim mult mai mult la niște instrumente naționale și internaționale care să facă față acestei probleme atât de reale și care duce până la urmă la o criză a democrației dacă nu este gestionată mai bine. Al treilea lucru pe care vreau să-l semnalez are de a face cu împrumuturile legate de obiectivele de dezvoltare a mileniului. Ieri la Comisia DV am avut un raport excelent în legătură cu investițiile necesare dacă vrem să avem astfel de împrumuturi în planificarea noastră economică. Da, ne putem gândi din această perspectivă a obiectivelor uh, de mileniu, de dezvoltare a mileniului. Deci trebuie să avem investiții private, mai ales pentru atingerea acestor obiective. Deocamdată nivelul este de doar 16% și ar trebui sporit. Și acum, în ceea ce privește creșterea să ne gândim la perspectiva egalității de gen. Dacă ne uităm la piața digitală IT doar, de pildă, vedeți că excluziunea femeilor și participarea scăzută a femeilor în domeniul IT e o problemă economică majoră, e o pierdere pentru economia noastră, deoarece femeile nu participă în acest sector. Vă mulțumesc, domnul Francesc Ardonato de la ID. Doamna Francesca Vă mulțumesc, îi mulțumesc doamnei raportor pentru munca dumneai și așa cum au spus și colegii, aș avea și eu câteva observații în legătură cu punctele ridicate în discuție. În raport se cere să se implementeze tot posibilul, să se măsuri pentru a spori competitivitatea între statele membre. Eu consider că printre principiile fundatoare este și principiul solidarității între statele membre. Dacă punem tot timpul accentul asupra competitivității, eh, diciamo, è un metodo che funziona secondo Nu am avea o metodă care ar funcționa și care ar putea garanta o creștere omogenă și o convergență a statelor membre. A, ah, questo appello alla competitività ha scatenato un s-a dezlănțuit o concurență sălbatică din cauza acestei concurențe și competitivități care a dus la o amplificare a divergențelor economice, deoarece o creștere nemăsurată a unui stat membru întotdeauna e plătită de tra paesi core e paesi dell'area periferica. Infatti, bine plătită de alte țări și țările din zona periferică sunt cele care plătesc practic acest fenomen și țările din sudul Europei, din zona euro și-au manifestat perplexitatea cu care sunt și eu de acord. Și în ceea ce privește reformele structurale, bineînțeles că asta ridică niște probleme foarte grave. Așa cum s-a spus foarte clar, uh, Calitatea acestor reforme uh, depinde de Comisia Europeană, însă din nefericire am văzut în cazul Greciei cât de mult aceste reforme au putut să cauzeze o adevărată catastrofă socială în ceea ce privește ocuparea, calitatea uh, traiului, garanțiile sociale oferite cetățenilor. Și bineînțeles că asta duce la apariția unei crize grave de democrație și din nei paesi membri. Trece în țările membre, cetățenii se opun acestor politici. Însă atitudinea Comisiei Europene nu s-a modificat absolut deloc, nici măcar în fața mm, evidenței, deși președintele Juncker a recunoscut Ah, dar nu și femeiul. Deci el a recunoscut că aceste politici de reforme structurale și de, de, și de austeritate, respectarea atât de strictă a regulilor uh, bugetare, deci e clar că toate acestea nu au fost deloc benefice pentru economia elenă. Deci dacă se continuă pe această linie, care e o linie contestată de majoritatea economiștilor mondiali, care nu fac parte din zona euro, și uh, de altfel, întreaga zonă euro um, a avut de suferit în ceea ce privește creșterea. Aceasta a fost încetinită. Da, să ne gândim că, bineînțeles, e o legătură clară între zona euro și alte țări europene. Depindem unii de alții. Dacă nu vedem lucrurile așa, e greu ca zona euro să crească în mod omogen și stabil și e dificil să gestionăm șocurile externe și provocările globale cu care sistemul nostru se confruntă. Il problema del principio del rispetto del principio. Urmare, trebuie respectat principiul democratic și drepturile sociale pe care multe constituții ale statelor membre, dincolo de dreptul muncii, um, consideră ca elemente fundamentale. Deci nu putem neglija toate acestea. Thank you. Uh, we have one more speaker, Mr. Uh, Încă un vorbitor, domnul uh, Mas de la Verzi. And it's good to have this discussion. I'd like to... Uh... Iache Luna, să mă scuzați. Mi-aduc aminte de ce s-a întâmplat ieri la reuniunea noastră cu doamna Lagarde. Politica monetară menținută și care va fi menținută deocamdată are un efect asupra creșterii. Ratele dobânzii negative Uh, pentru uh, deponenți, deci au un, au un efect. Deci poate că nu neapărat în cadrul acestui raport, în cadrul acestei structuri, însă cele două sunt uh, legate. Costul de refinanțare pentru guverne este mai scăzut acum și este, bineînțeles, afectat de această politică monetară normală și bilanțul fiscal este afectat de aceeași politică monetară. Deci acestea au o legătură foarte strânsă cu ce se întâmplă în domeniul politicii monetare și aș vrea să putem continua această discuție atât cu doamna Lagarde și cu alte instituții când vom discuta despre viitorul economic și monetar al Uniunii Europene. Mulțumim. La cash de nu mai avem nicio persoană care vrea să intervină. Înainte de a-i da cuvântul lui Ester, aș avea două observații. În primul rând, e un raport uh, important care vine într-un moment important. În ciuda acestui fapt în ciuda faptului că nu sunt de obicei pesimist în ceea ce privește economia, perspectivele economice, nu știu, mă cam tem că s-ar putea să vină vremuri mai grele. Deci am trecut prin niște vremuri bune când am fi putut să facem niște schimbări. Când vine greu, e mai greu să o faci, însă multe depind de noi politica economică, bineînțeles, care de-a face cu creșterea și cu um, stabilitatea, însă, bineînțeles, multe lucruri trebuie modificare și, modificate și tocmai despre asta e vorba în, rap- în raport și Sven are dreptate. E bine că avem aceste recomandări pe hârtie și e bine ca și Comisia să se concentreze pe niște elemente puternice pe care nu le putem pune la îndoială. E important să menținem presiunile și e important să uh, influențăm situația cât mai mult cu putință. Acesta este scopul acestui raport, însă acum îi voi da cuvântul uh, lui Ester care ne va rezuma discuția. Mulțumesc, domnule președinte. Um, mă voi lega de ceea ce spuneați dumneavoastră și ce a apărut și în contribuțiile dumneavoastră, și anume recomandările specifice pentru țări. Da, trebuie să găsim acolo o formulare. Văd că verzii și socialiștii îmi transmit semnale relativ diferite, să zicem așa. Îmi place ce a spus Ven în legătură cu faptul că comisia vede lucrurile cam în roz. Ehm, faptul că unele țări preiau o parte din recomandări nu înseamnă că le preiau complet, deci vom vedea cum e cu formularea și în ceea ce privește mm, autonomia statelor membre în ceea ce privește preluarea acestor recomandări, da, sunt niște sfaturi acestea. Li se dă statelor membre o flexibilitate maximă pentru a acționa în modul pe care îl consideră ele adecvat. E nevoie de mai multă autonomie, dar e nevoie să se și dea curs acestor recomandări. Acum, cum crește această autonomie? Prin impunerea de condiții sau nu? Asta e o dezbatere, dar e vorba doar de niște uh, sfaturi de statele membre au inițiativa de a acționa, cum consideră, pentru a prelua controlul acestui proces. Văd că dumneavoastră aveți o interpretare puțin diferită, însă putem să încercăm să facem o formulare pe placul tuturor și <laughs> îmi place ce a zis Fan, deci uh, o preluare parțială a recomandărilor nu înseamnă că acestea au fost preluate total. Acum, tranziția energetică, investițiile, în ceea ce privește mediul înconjurător sau politicile sociale. Putea fi interesant și acum în ceea ce privește competitivitatea. În, la început am menționat deja faptul că dacă e să comparăm UE cu restul lumii, avem un potențial scăzut de creștere în comparație cu alții. Și asta e principala noastră problemă. Dacă vreau ca fiul meu, care are acum 8 ani, dacă vreau ca acesta să poată să intre în concurență pe o piață globală, mi-ar plăcea ca el să concureze nu doar pe baza prețului, pentru că niciodată nu vom fi cei mai ieftini. Din păcate, întotdeauna va fi o mână de lucru mai ieftină decât cea a europenilor. Deci dacă nu vreau ca el să concureze pe baza aia, Uniunea Europeană trebuie să fie cea mai inteligentă și să fie prima în multe domenii. Și pentru asta e nevoie de inovare. Și inovarea de multe ori e stimulată de competitivitatea. Eu nu vorbesc despre o competitivitate um, extremă între statele membre, însă mă gândesc la competitivitatea blocului UE față de restul lumii și asta cred că e una din principalele noastre provocări și ați pus degetul pe o chestiune foarte relevantă. Trebuie să găsim o formulare corectă, deoarece asta e cheia dezbaterii uh, Francis vorbea despre Brexit. Da, într-adevăr, trebuie să ținem cont de, planifica- de Brexit. Chiar dacă proveniți din grupul meu, vă rog, puteți să înaintați amendamente locuințele. Da, aici e subsidiaritatea, însă dacă ești implicat și la un alt nivel de politică decât cel european, știi cât de important e acest sector al locuințelor. Deci dacă putem găsi o formulare, deoarece aici avem componente naționale și internaționale, deci dacă găsim o formulare care să respecte subsidiaritatea, sunt de acord. Acum, să avem uh, tot timpul perspectiva obiectivelor de dezvoltare a Asta se leagă de ce spunea Sven. Obiectivele de dezvoltare durabilă. Your comments, the last comment about monetary policy, indeed, if we... Cum în ceea ce este politica monetară, da, e o dezbatere foarte relevantă. Și în țara mea de origine, dacă vom face copy-paste uh, după această dezbatere aici în raport, nu vom fi gata înainte de summitul din octombrie. Însă, mă refer la costul datoriilor, care are legătură cu discuția pe care am avut-o și cu avertismentul că vremurile sunt în uh, schimbare și costurile de plătire a datoriilor vor crește. Da, vom include asta în raport. Și cred că m-am referit la majoritatea chestiunilor și aștept cu nerăbdare să Mă întâlnesc cu raportor din umbră la Strasburg, cred, nu? Dacă mă înșel să-mi spună cineva de la secretariat, da, bun, acolo va fi prima reuniune a raportorului din umbră, da. Voi prezenta calendarul și voi repeta Vrem ca raportul să fie votat în plenara din octombrie, dacă la conferința președinților vom primi autorizația pentru acest raport. Nu putem folosi sistemul computerizat ATM pentru înaintarea amendamentelor. Deci, de aceea trebuie să prezentați amendamentele în scris, într-un document Word, de preferință în limba engleză, pentru a fi mai ușor să se pună la oaltă um, amendamentele de compromis. Dacă aveți nevoie, secretariatul vă va ajuta. Termenele acum. Termenul pentru amendamente este 12 septembrie la prânz vă rog, nu uitați că nu putem folosi sistemul electronic de înaintare a amendamentelor și avem o reuniune cu Parlamentul Național pe 24 după amiaza. Votul la ECON ar trebui să aibă loc pe 2 sau 3 octombrie și sperăm ca votul în plenară să fie la prima sesiune din octombrie. Reuniunile raportorilor din umbră la Strasburg pe 18 și încă 3 uh, reuniuni între 23 și 26 septembrie la Bruxelles. Da, e un dosar pe marginea căruia va trebui să facem un efort uh, susținut, să e important să încercăm să respectăm acest calendar. Vă mulțumesc foarte mult pe colaborare. Acum luăm o mică pauză de 10 minute și ne reîntâlnim la ora 10 pentru următorul punct. Here we go. So, dear colleagues, please get seated. Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru a începe reuniunea. So we have now point... Acum trecem la punctul 14, schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei Europene și Autorității Bancare Europene în legătură cu situația punerii în aplicare a legislației împotriva spălării banilor. Domnul Garicano, punct de procedură. Vreau să vă spun că știm cu toții acum, e oficial, că președintele comisiei noastre a fost numit ministru uh, de finanțe în Italia, deci vreau să sugerez să-i transmitem din partea comisiei noastre felicitări. Yep. I guess uh, we can do that on behalf of committee. Just, uh, just numele comisiei noastre. We, uh, our plan is that uh, Monday evening. Intenționăm ca luni seara la Strasburg să la ședința Econ să soluționăm problema alegerii unui nou președinte dacă vor fi propuneri. Exchange of you uh, follow the request of the coordinator. Deci cu coordonatorii am fost de acord că trebuie să discutăm despre cazurile de spălare a banilor care implică instituțiile europene. Um, it includes, uh, among others, uh, uh Danske Bank, this IBA. Despre cazul Danske Bank vom discuta asta cu Comisia Europeană și cu Autoritatea Bancară Europeană. În, apri- în aprilie 2019, Autoritatea Bancară Europeană și-a închis ancheta oficială în ceea ce privește posibilă încălcare a legii Uniunii de către autoritățile pentru servicii financiare estone și serviciile financiare daneze în legătură cu activitățile de spălare a banilor ce țin de Danske Bank. Și la 16 aprilie Consiliul de Supraveghetori de la uh, Autoritatea Bancară Europeană a respins o propunere de încălcare a legii europene. Pe 24 iulie, Comisia a adoptat o comunicare către Parlament și Consiliu pentru o mai bună implementare a directivei împotriva spălării banilor și combaterii finanțării terorismului. Și asta a fost acompaniată de patru rapoarte. O evaluare a riscului supranațional în legătură cu spălarea de bani, uh, E de altfel uh, un document care e disponibil pe pagine la <clears throat> Risk Assessment. Un raport care evaluează cadrul pentru unitățile de informații financiare și cooperarea acestora cu țărtețe și obstacolele și șansele de a îmbunătăți cooperarea între aceste unități și un raport care evaluează condițiile și specificațiile tehnice și procedurile pentru a asigura o interconectare secură și eficiența registrelor băncilor centrale și sistemul de uh, recuperare a date a informațiilor. Și de asemenea avem un raport care evaluează cazuri recente de spălare a banilor um, care implică instituții de credit europene. În prima vizită a noului președinte de la Autoritatea Bancară Europeană, José Manuel Campa. Aceasta este prima dumnealui, eh, vizita domnului eh, Campa. A fost invitată și doamna comisar Iorova, dar din motive personale nu a putut veni. E reprezentată de doamna Alexandra Jur Schröder, director general al de la DG Just. Vom avea vreo 5-7 minute din partea președintelui Autorității Bancare Europene, după care va interveni și comisia și după aia vom avea întrebări și răspunsuri și dacă vom avea suficient timp, vom avea și intervenții spontane și îmi cer scuze pentru că va trebui să plec acum, în mijlocul sesiunii, deoarece am uh, o altă întâlnire. Voi fi înlocuit. Și acum îi voi da cuvântul uh, oaspetului nostru, Jose Manuel Campa, și încă o dată felicitări și bun venit pentru prima oară la noi. Vă mulțumesc pentru felicitări, e o plăcere să mă aflu aici. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia de a participa acest schimb de opinii. Aș vrea să mă concentrez asupra trei aspecte. În primul rând, ce am făcut în domeniul combaterii spărării banilor și finanțării terorismului, împreună cu agențiile de supraveghere europene, în o perspectivă pe care o avem asupra muncii noastre și în ceea ce privește revizuirea care a fost uh, propusă, noile competențe oferite autorităților și voi face o evaluare mai generală a domeniilor ce țin de spălarea banilor în Uniune, uh, care credem că mm, ne va fi folositoare. Avem un mandat, știți și dumneavoastră, și răspunderea noastră împreună cu ESMA este să asigurăm stabilitatea sistemului financiar. Avem datoria juridică de a încuraja o implementare efectivă a directivei împotriva spălării banilor. Mandatul în ultimii ani s-a materializat în trei domenii politici, în crearea de um, rapoarte și în anchete specific, pe subiecte specifice ce țin de uh, reglementările Uniunii Europene. Avem experiențe în acest sens uh, și um, partajăm uh, um, experiențele Comisiei, deci uh, ne-am regăsit în uh, multe din uh, cele spuse de Comisie într-un raport din iulie anul trecut. Pe scurt, despre aceste concluzii, avem uh, provocări în ceea ce privește sistemele, controlele și există o diferență între uh, gest, um, în ceea ce privește uh, gestionarea riscului în acest domeniu. Vedem că în ceea ce privește spălarea banilor, mandatele sunt diferite la autorități, structurile sunt diferite, competențele um, sunt diferite și vedem de asemenea că adesea cooperarea între autorități este limitată, mai ales la nivel transfrontalier. Aș spune deci că există o insuficientă colaborare transfrontalieră și de asemenea există culturi diferite de punere în aplicare. Pentru a face față acestor provocări este nevoie de eforturi comune. S-au luat măsuri în trecut și cred că um, ele au fost uh, fructoase. Um, s-a um, dezvoltat uh, registrul AML, Mm, s-au efectuat controle care au dus la uh, o mai bună supraveghere, la o mai bună coordonare, s-au clarificat rolul pentru co- mm, coordonarea transfrontalieră și așa mai departe. Am lucrat cu celelalte uh, agenții de supraveghere pentru, organiz- pentru redactarea de orientări în ceea ce privește factorii de risc, privind gestionarea riscului, supravegherea bazată pe risc pentru spălarea banilor, uh, dar și uh, orientări privind uh, cooperarea de supraveghere. Cred că trebuie menționat că tot ce am făcut până acum sunt orientări. Acestea sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție în contextul legislației uh, pe care, în cadrul căreia funcționăm. De asemenea, am promovat implementarea eficace, am lucrat cu diferite agenții naționale pentru a promova cooperarea și o mai bune cunoștințe. Avem și un program național de uh, rapoarte de implementare. De asemenea, după cum spuneam, avem posibilitatea uh, de a deschide cazuri de încălcare a dreptului uh, european. Am deschis o serie de cazuri în cazul Malta, de exemplu, a existat o încălcare a dreptului Uniunii Europene. De asemenea, în Estonia și Danemarca nu am descoperit o astfel de încălcare a dreptului european. S-a menționat că există o anchetă în ceea ce privește eventuale probleme AML, în ceea ce privește dividendul cum ex, vom reveni în fața Parlamentului cu informații privind această anchetă. Înspre viitor, ce urmează? Uh, în urma evaluărilor pe care le-am făcut, uh, vom face mai multe lucruri. În primul rând, chestiuni instituționale. Avem un mandat comun cu celelalte agenții de supraveghere pentru a coordona și monitoriza implementarea legislației AML în întreaga Uniune Europeană Trebuie să fim lideri, să monitorizăm și să coordonăm uh, aceste implementare. Putem face asta cu resurse limitate. Acum avem trei persoane care lucrează la asta și uh, cu revizuirile cu evaluările autorităților de supraveghere, uh, vom avea um, mai mult de lucru și de, ne bucurăm că vom avea 5 persoane în plus care vor putea lucra la asta. În ceea ce privește acțiunile planificate, dorim să lucrăm în continuare la cooperare, monitorizarea implementării, la coordonare. Vom veni cu orientări pentru supraveghere, pentru autoritățile AML Credem că ar trebui să se creeze colegii de supraveghere AML. Este un for care există și în supravegherea bancară. Sunt un instrument standard și din CRD. Autoritățile diferite, din diferitele țări vor avea obligația să se reunească uh, în mod regulat și să discute, să se coordoneze în ceea ce privește acest domeniu. Vom continua să îmbunătățim monitorizarea rapoart, prin rapoarte de implementare a performanței autorităților. Asta înseamnă că monitorizăm eficacitatea în implementarea uh, legislației UE. După aceste evaluări, facem, ducem discuții bilaterale cu autoritățile, încercăm uh, să îi ajutăm să se îmbunătățească și dorim de asemenea să venim cu evaluări orizontale uh, pentru a vedea dacă în diferite instituții din diferite state membre se găsesc puncte comune. Nu în ultimul rând, planificăm orientări care vor consolida mecanismul de supraveghere ale diferitelor autorități și sperăm că vom putea îmbunătăți armonizarea și coordonarea. După cum spuneam, orientările sunt limitate din punct de vedere al uh, implementării. Uh, câte ceva despre eventuale provocări. Aș vrea să spun că în ultimii ani a avut loc o schimbare semnificativă în percepția publică a nevoii uh, de a avea un risc scăzut în ceea ce privește uh, spălarea banilor. Asta pune o, o povară mare pe umerii autorităților. După cum spuneam, am făcut uh, progrese, mai degrabă o evoluție decât o rezoluție, decât o revoluție. Avem directive care prevăd orientări, um, principii referitoare la cum trebuie să se efectueze supraveghere, dar um, acestea lasă loc de interpretare la nivel uh, național. Uh, noi de la EVA lucrăm uh, pentru a promova o omogenitate, o interacțiune, însă încă o dată, autoritățile naționale au foarte multe discreție în ceea ce privește uh, Um, implementare a legislației europene. Deci, uh, capacitatea de a uh, impune această omogenitate este redusă. Vom continua pe proces, acest proces de armonizare și de promovare a colaborării și coordonării. Aș sugera ca din această perspectivă să se ofere mai multe resurse organizației noastre, astfel încât să ne putem uh, exercita mandatul, să fim mai eficienți și mai rapizi. În al doilea rând, considerăm că instrumentele precum orientările comune sunt utile și un mandat uh, pentru standarde tehnice de reglementare, pentru, no, uh, pentru ca noi să redactăm astfel de standarde, ar fi util. Mai concret, în domeniul supravegherii coordonării, care pare să fie o slăbiciune, mi se pare o idee care merită luată în considerare, această idee a consiliilor de supraveghere și poate că ar trebui să se prevadă un rol uh, specific în legislație în acest sens. Uh, un alt pas uh, suplimentar, mai ambițios, ar fi să schimbăm abordarea actuală a directivei AML, care este bazată pe principii, către o abordare mai strictă, mai prescriptivă care să impună mai multe limitări în ceea ce privește uh, puteri mm, efective de, și eficace de uh, supraveghere, de a impune chiar uh, sancțiuni din partea autorităților naționale. Nu în ultimul rând, există întotdeauna posibilitatea de a avea supraveghetori, uh, ai supraveghetorilor, uh, EBA nu uh, joacă acest rol, deci acest lucru ar putea fi prevăzut. Așa cum văd eu lucrurile, de multe ori considerăm că ar trebui să existe mai multă omogenitate și în ceea ce privește aducerea în fața instanțelor în urmărirea penală. Atât din partea mea. Încă o dată vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această reuniune. Thank you very much for your opening remarks. Now let me pass. Vă mulțumesc. Thank you. Vă mulțumesc, dau cuvântul acum reprezentantei Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Permiteți-mi în primul rând să vă mulțumesc pentru această ocazie pe care mi-o oferiți astăzi să particip la acest schimb de opinii important vis-a-vis -vis de modul în care până în aplicare actualul cadru legislativ de combaterea spălării banilor. Cred că putem să vă confirmăm cu această ocazie angajamentul puternic al Comisiei Europene de a conferi cea mai înaltă prioritate acțiunilor de combaterea banilor și finanțarea terorismului. Președintele s-a referit deja la o serie de rapoarte adoptată deja de Comisia Europeană până la sfârșitul lunii iulie, care exemplifică foarte bine cât de puternic este angajamentul nostru. Există un raport pe care vi-l recomand privind uh, învățămintele trase ca urmare a recentelor cazuri de uh, spălare de bani. Există și un raport foarte interesant despre modul în care unitățile de informații financiare cooperează și cum această cooperare putea fi îmbunătățită. La nivel specific al Uniunii Europene am inclus o serie de noi riscuri identificate și ultimul, dar nu în ultimul rând, un raport cu caracter practic despre calea de urmat pentru a interconecta registrele privind proprietarii reali. Și desigur vă stau la dispoziție pentru detalii uh, suplimentare astăzi. Astăzi aș dori să mă concentrez asupra situației în care ne aflăm când vine vorba de a combate activitățile de spălare de bani și de finanțare a, a terorismului din state terțe. Cred că știți că în acest an Consiliul a respins un act delegat privind o listă a Uniunii Europene privind jurisdicții terțe foarte riscante și uh, Parlamentul European a, res- a respins de două ori o asemenea listă propusă de Comisia Europeană, chiar dacă a făcut-o din motive diferite. Reiterez angajamentul Comisiei de a prezenta o listă actualizată privind jurisdicții terțe riscante, așa cum uh, ni se cere în directiva uh, Europeană de combatere a spălării banilor. Ce s-a întâmplat de la această respingere din martie? A fost adoptată o rezoluție importantă de Parlamentul European în data de 14 martie, pe care o tratăm cu toată seriozitatea și, drept urmare, am depus eforturi pe parcursul primăverii și verii pentru a ține cont de părerile exprimate atât de Consiliu cât și de Parlament. Ne dorim să ajungem la un acord între toate instituțiile europene pe marginea procesului care trebuie respectat, astfel încât a evita ca atât sau odată Consiliul și altădată Parlamentul să uh, nu, să nu accepte o asemenea listă. În primul rând, aș dori să vă, să insist asupra faptului că viitorul act delegat va fi adoptat ca urmare un proces uh, autonom tocmai pentru a păstra interesele financiare ale Uniunii Europene. A fost un punct important pentru Parlamentul European. drept urmare, criteriile de listare din directivă, după cum știți prea bine, depășesc criteriile folosite în organizațiile internaționale, în grupul de lucru privind acțiunile financiare, care se referă în primul rând la transparența registrului cu proprietarii reali acest lucru înseamnă în practică că state terțe unde există deficiențe cu caracter strategic ca urmare a criteriilor stabilite de Uniunea Europeană vor fi uh, listate, se vor regăsi pe această listă, chiar dacă FATF nu uh, le consideră a fi riscante. Vom ține cont de informații provenind dintr-o gamă largă de surse, vom folosi și informațiile disponibile la FATF dar um, vom uh, colecta informații și cu ocazia misiunilor organizate în țările pe care le monitorizăm, informații provenind de la Eurojust, Europol, de la Banca Europeană de Investiții, informații primite din partea statelor membre. În acest cadru încercăm să um, ajustăm uh, metodologia pe care am uh, adoptat-o în anul 2018 și aș dori să vă prezint acum care sunt uh, principalele puncte la care reflectăm. În primul rând, vom încerca să um, discutăm cu statele terțe pentru a le convinge să instituie un regim eficace împotriva activităților ilegale financiare ne gândim și la o metodologie care să ne permită să discutăm și să informăm statele terțe privind în legătură cu evaluarea preliminară a deficiențelor existente în jurisdicția lor pe măsură ce le uh, identificăm și acest lucru uh, va permite ca statele terțe să ne înțeleagă mai bine preocupările. Este foarte important să păstrăm niște stimuli clari pentru statele uh, terțe pentru a trece la acțiuni de uh, corectare a deficiențelor. Drept urmare, uh, va exista un al doilea pas dedicat statelor care și-au angajamentul să efectueze reforme și să respecte anumite criterii când vine vorba de modul în care trebuie efectuate aceste reforme. Apoi, Situația s-ar putea să fie diferită în funcție de disponibilitatea statelor de a lucra cu noi sau nu. Uh, în primul rând, uh, țările care sunt dispuse să lucreze împreună cu noi vor beneficia de uh, o perioadă de timp suficientă, o perioadă de timp atât ambițioasă, care trebuie să fie atât ambițioasă, dar și suficient de lungă pentru a permite punerea în aplicare a reformelor. În mod evident, Comisia Um, vizitează țările respective și um, va informa Parlamentul și Consiliul în legătură cu procedura respectată. În această procedură dorim să ne cooperăm, să, să colaborăm îndeaproape și cu statele membre, tocmai pentru a garanta o transparență consolidată a procesului. Este o altă chestiune care a, care a fost discutată cu ocazia ultimei liste cazul în care ne confruntăm cu scenariu negativ și statele nu statele terțe nu pun în aplicare, nu respectă criteriile, indicii de referință pe care le, le, le stabilim, atunci Comisia Europeană este obligată să protejeze interesele financiare ale Uniunii Europene. Statele care nu doresc să coopereze cu noi uh, nu ar trebui să fie tratate în mod blând și să fie trecute imediat pe lista respectivă. Același lucru este valabil și pentru state terțe care se confruntă cu un risc ridicat. Poate o țară în sine este riscantă pentru că uh, nu există un guvern care funcționează sau țara respectivă nu își uh, controlează toate uh, întregul teri- teritoriu Um, putem înțelege că nu sunt respectate criteriile de referință la timp și suntem încrezători că noua abordare va garanta uh, protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, așa cum ne cere directiva privind combaterea spălării banilor. Și apoi s-a mai pus problema ce se întâmplă după uh, ce a fost listat, uh, redactată lista respectivă. Desigur, um, o țară, chiar dacă va fi introdusă pe lista respectivă, nu înseamnă că va fi izolată. Dialogul va continua cu țara respectivă, vom furniza în continuare asistența tehnică pentru a îndrepta lucrurile, pentru că uh, această listă este un instrument, nu este obiectivul acestui exercițiu. prin această metodă revizuită, cred că trebuie să clarificăm relații, relația între abordarea pe plan european și activitatea în cadrul FATF. Am văzut că multe părți interesate ne-au contactat spunându-ne că nu înțeleg um, care este metoda folosită de Comisia Europeană. O să păstrăm abordarea în temeiul căruia, căreia o țară listată ca fiind riscantă de FATF a fi considerată o jurisdicție riscantă și în temeiul directivei privind uh, combaterea uh, spălării banilor. Clarificăm de asemenea că dacă scoaterea de pe lista, că scoaterea de pe lista FATF nu atrage după sine în mod automat scoaterea de pe lista uh, Uniunii Europene. Scoaterea de pe lista Uniunii Europene este posibilă doar dacă sunt respectate criteriile uh, stabilite de Uniunea Europeană. Și aș dori să mă opresc aici și să vă confirm că pentru noi combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului rămâne în continuare o provocare importantă acest fenomen trebuie abordat din perspective diferite, care să țină seama de realitățile europene și cele uh, globale și uh, sper că v-am convins de eficiența noului instrument. Mă opresc aici cu intervenția mea introductivă, aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră, dar vă anunț de pe acum că vom, vom organiza o reuniune cu caracter tehnic pe marginea tuturor acestor uh, aspecte și mm, sunteți invitați să participați la reuniunea respectivă și, după cum am spus, aștept cu nerăbdare să ne continuăm uh, discuția. Mulțumesc. Putem trece acum la uh, întrebări și răspunsuri, Slotul de câte 5 minute cu întrebări suplimentare dacă vom avea timp. Și îmi cer scuze dacă nu vă pronunț uh, bine numele, numele PP, domnul David Casa li li li naħseb li dan. Mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care au intervenit astăzi. Cred că acest schimb de opinii este foarte important. Suntem cu toții de acord că în ultimii ani am putut consolida legislația în acest domeniu iar dacă legislația funcționează uh, în mod corect, poate contribui la combaterea spălării banilor. Însă, nu este important numai să negociem, să adoptăm aceste legi, este mult mai important să le și aplicăm. De ce mă refer la asta? În ultimii ani, am uh, fost martorii mai multor cazuri în care entități financiare au fost lăsate nesupravegheate, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat și de multe ori uh, acestea erau implicate în corupție internațională, în spălarea de bani. Un exemplu de care ați auzit, Pilates Bank din Malta, care opera în Malta, Uh, era clar, se știa uh, despre, despre faptele acestei bănci, însă licența nu i-a fost suspendată decât un an mai târziu. Deci un an de zile a funcționat fără consecințe și a continuat să facă tranzacții. Acest Parlament, în mai multe rezoluții, și-a exprimat îngrijorarea că existau față de suspiciunile de corupție și spălare de bani față, uh, din această bancă. În mai multe cazuri, autoritățile naționale, um, europene, au acționat numai după ce autoritățile americane identificaseră deja problema. Deci noi, practic, am acționat la nivel european după ce Statele Unite acționaseră deja în același caz. Deci, um, întrebarea mea este care sunt capacitățile noastre ca instituții europene și la nivelul autorităților naționale uh, de a uh, combate uh, spălarea banilor în comparație și cu um, capacitățile americane. Deci, cum stăm față de Statele Unite? Știu că acum EBA a primit um, competențe crescute pentru combaterea spălării banilor. Este binevenit acest lucru, însă mă întreb dacă este suficient. Eu nu cred. În continuare, ne vom confrunta cu mari probleme în care instituții financiare vor fi uh, implicate în activități ilicite și vor fi protejate de persoane la putere. Trebuie să facem tot ce putem pentru a combate aceste Um, acest fenomen. Um, N-ați spus către cine era adresată întrebarea sau ați, ați făcut-o? Vă dau cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc! Voi încerca să abordez uh, problema din două perspective. Ați subliniat faptul că există anumite cazuri și uh, Uh, ați vorbit despre capacitatea noastră de a reacționa la ele și ați vorbit și despre o comparație cu alte jurisdicții, Statele Unite. O abordare generală. Trebuie să fim uh, prudenți uh, modul, a modului în care verificăm eficacitatea legislației AML și rezultatele. Rezultatele pe care tindem să le observăm sunt cele negative, nu cele pozitive. Sistemul uh, Uniunii Europene este un sistem bazat pe prevenție, uh, dar este slab ca um, capacitate de reacție în comparație cu Statele Unite. Ce vreau să spun? Mai ales uh, în legislația noastră de autoritate, discutăm cu autorități de supraveghere la nivel național pe baza unei abordări bazate pe risc pe gestiunea riscului, astfel încât să gestionăm riscul de spălare a banilor um, prin uh, resursele pe care le avem. Asta nu înseamnă că riscul este zero. Se mai pot întâmpla cazuri, bineînțeles. Uh, în fața acestor cazuri, uh, sarcina noastră este să vedem dacă autoritatea competentă are proceduri, metodologii uh, potrivite pentru a aplica uh, directiva AML și uh, prevederile naționale de pe urma acestei directive. Acum, după cum spuneam, accidentele pot avea loc. În cazul Maltei a existat acest caz de încălcare al a dreptului european iar autoritățile malteze au luat măsuri foarte utile. Capacitatea noastră de a sancționa instituții nu este prevăzută, deci nu, nu avem o astfel de competență. În principiu, noi trebuie să identificăm încălcări ale uh, dreptului uh, Uniunii atunci um, când autoritățile creează proceduri uh, uh, și reglementări capacitatea de a identifica um, cazurile comparativ cu alte autorități, nu cred că este grăitoare pentru cât de bine funcționează sistemul. Uh, este grăitor pentru cât de bine funcționează sistemul, modul în care cooperăm la nivel european. Și cred că trebuie să lucrăm mai mult la asta. După cum spuneam în observațiile mele inițiale, uh, mi s-ar părea o idee bună să creăm aceste colegii um, um, pentru combaterea spălării banilor. Comisia acum. Aș dori să adaug câteva observații. Ați vorbit despre aplicarea legilor. Nu putem decât să sprijinim asta. Am făcut mult împreună cu Parlamentul și Consiliul pentru a avea legi mai stricte, însă legile de pe hârtie nu ajută la nimic dacă nu sunt aplicate. Este pe ecranul nostru de radar acest lucru. La comisie noi avem responsabilitatea și să urmărim cum funcționează uh, legislația, nu numai dacă uh, directivele sunt transpuse în mod corect, ci și dacă sunt aplicate vom lansa o nouă acțiune cuprinzătoare împreună cu Consiliul Europei. Vom trimite echipe în toate țările pentru a vedea în detaliu cum funcționează lucrurile, cum se descurcă autoritatea de supraveghere, dacă există suficientă cooperare, dacă se um, respectă um, testarea de testările aferente și bine, toate acestea se referă și se aplică și în Malta. Au existat multe măsuri luate și după, ar fi fost preferabil să nu trebuiască să le luăm, dar uh, efectele au fost concrete. Deci se lucrează mult pentru ca apoi să ne putem asigura că legea este aplicată. În momentul de față cooperăm cu autoritățile din statele membre dar cu siguranță vom fi atenți la asta. Președintele, am să îi rog pe colegi să pună întrebări mai scurte, pentru că avem de fiecare dată două răspunsuri. Uh, deci dacă vreți să ascultați uh, răspunsurile, vă rog să aveți întrebări mai scurte. Domnul Paul Tang, în numele SND. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că toată lumea în această sală este de acord că trebuie să combatem spălarea banilor și finanțarea terorismului ce este sub semnul întrebării este credibilitatea implementării. Mai ales că băncile obișnuite um, nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor noastre. În țara mea, de exemplu, a fost cazul ING. ING au fost cei care au spus că au nevoie de mai multă cooperare și de un schimb de informații la nivel european. Avem nevoie de o coordonare credibilă la nivel european și pe asta, de la asta aș vrea să pornesc. Schimbul de informații între uh, unitățile uh, financiare și autorități nu funcționează atât de bine. Parlamentul European a fost întotdeauna pentru o astfel de unitate de informații financiare la nivel european. Ar fi mai ușor să se concentreze coordonarea și uh, cooperarea transfrontalieră uh, dacă ar fi um, localizată la un departament din Europol. De asemenea, uh, și în ceea ce privește um, țările din afara Uniunii Europene, cred că această listă de state cu risc ridicat Uh, este foarte importantă pentru a combate um, spălarea banilor și finanțarea terorismului. Și este esențial să avem criterii suplimentare din partea Uniunii Europene față de uh, cele uh, obișnuite, clasice uh, ale Task Force-ului pentru acțiune financiară mai ales în ceea ce privește proprietarii reali. Trebuie să existe o transparență față de public și acest lucru este important pentru credibilitate. Vă asumați să folosiți reformele și oportunitățile ce urmează pentru a promova um, registre publice de proprietari reali? Mulțumesc. Cred că întrebarea a fost adresată Comisiei. Mulțumesc. În ceea ce privește credibilitatea implementării, într-adevăr, în timpul verii, și asta este elementul principal al raportului la care mă refeream, o, am făcut deci o analiză aprofundată a lucrurilor care au mers bine și a celor care nu. Și um, aici intervine această chestiune a implementării. Vedem că există multe entități și că mai este loc de mai bine. Sunt de acord cu dumneavoastră că atunci când vine vorba de cooperare între aceste FIU, uh, unități de, de informații financiare, um, trebuie să continuăm să lucrăm la uh, această cooperare. Am făcut un prim pas cu această nouă directivă privind uh, cooperarea și schimbul de informații existente, dar în continuare este o preocupare pentru noi. La cele două întrebări, statele terțe cu risc ridicat și uh, la benchmark-urile din planul de acțiune. Ce pot să vă spun astăzi este că le vom uh, transmite Parlamentului European. Este un angajament pe care ni-l asumăm, asta și în calitatea noastră de colegiuitor. Dacă aceste repere ar trebui să fie publice, poate la asta trebuie să ne mai gândim, dar vă mulțumesc pentru întrebare. S-ar putea să fie um, informații confidențiale în aceste um, texte, deci uh, vom uh, vedea Um, apoi, um, asta nici nu trebuie să însemne că copiem exact uh, ce face Task Force-ul pentru acțiune financiară, dar ne vom gândi la ce se poate face. În ceea ce privește proprietarii reali, suntem uh, pe aceeași lungime de undă. Cred că se poate spune că sistemul UE este cel mai ambițios și când vine, de, când vine vorba de înregistrare. În momentul de față, particip la fiecare plen al FATF și spun că trebuie să facem mai mult în ceea ce privește proprietarii reali, inclusiv registre. Vom continua să facem uh, asta. Unele țări sunt uh, mai uh, dispuse decât altele să accepte asta, dar um, asta continuăm să subliniem în fața partenerilor noștri că este un lucru esențial pentru noi. Nu va veni de azi pe mâine însă văd că și alte jurisdicții încep să uh, înțeleagă că nu poate exista o opacitate totală. Domnul Garicano, numele Renew. Um, vă mulțumesc, domnule președinte. Combaterea spălării banilor este un uh, subiect precum cel uh, al fiscalității, unde cinismul instituțiilor, ipo- ipocrizia uh, instituțiilor nu sunt înțelese de cetățeni. Autoritatea Bancară Europeană tocmai ne-a spus că nu dispune de instrumentele necesare pentru a combate acest fenomen. Facem promisiuni pe care nu le putem respecta. De ce? Pentru că țările, mai ales cele care au nevoie de capital, sunt dispuse să ignore anumite fenomene și întregul sistem este atât de puternic precum uh, este cea mai slabă verigă din sat. Deci, din anumite puncte de vedere, așa cum ne-a spus și domnul Campo, problema este reprezentată de lipsa unei armonizări efi- eficiente și aș dori să, să adresez trei întrebări comisiei în acest context. În primul rând, calea pe care am ales-o acum de a adopta directive care apoi să fie transpuse de, de, de state. Uh, funcționează oare dacă uh, stimulantele pentru țări sunt greșite? Mă întreb drept urmare, în locul directivelor nu am putea adopta regulamente care garantează o, un grad mai mare de armonizare, de exemplu? Apoi, Domnul Campos a referit la colegiul de uh, autorităților de supraveghere. Mie mi se pare o idee foarte uh, rezonabilă. Ar trebui să există un asemenea forum unde uh, rep- reprezentanții uh, de resort să se poată întâlni, așa cum se întâmplă, de exemplu, un mecanism unic de supraveghere. Deci este posibilă crearea unui asemenea for instituțional și, în fine, adresându-mă tot comisiei, care este obstacolul principal în calea uh, autorității bancare europene pentru a se putea echita de propriul mandat personal, uh, fonduri financiare și așa mai departe, astfel încât să nu uh, mai facem promisiuni în fața cetățenilor de care nu le, pe care nu le putem uh, re- respecta. Și aș dori să îl asigur pe domnul Campo de Campa de uh, sprijinul uh, din partea uh, grupului nostru politic, pentru care această chestiune este extrem de importantă și am dorit ca și Comisia să trateze cu acea seriozitate uh, cadrul de reglementare. Și apoi, o altă întrebare rapidă pentru domnul Campa. Monedele digitale reprezintă o amenințare importantă în acest context și aș dori să vă întreb uh, cum credeți că trebuie să facem uh, provocărilor reprezentate de aceste monede. Președintele, uh, dau cuvântul comisiei, sper să vă gestionați cât mai bine timpul care v-a mai rămas. În ceea ce privește prima întrebare, care este cel mai bun instrument european pentru a combate mai bine spălarea banilor? Cred că trebuie să fim deschiși um, altor idei. Um, am adoptat foarte repede a patra directivă, a cincea, nu știm acum cum funcționează, pentru că statele membre mai au nevoie de ceva timp pentru a o pune în aplicare și trebuie să așteptăm puțin să vedem ce funcționează bine, ce funcționează mai puțin bine. Astăzi, ce pot să vă spun este că, cu siguranță, va trebui să ne gândim mm, la cum funcționează lucrurile, dar uh, în temeiul unei analize pentru a înțelege ce anume funcționează, care sunt aspectele care trebuie reglementate pe plan european, uh, care sunt aspectele în legătură cu care statele membre ar avea nevoie de un grad mai mare de flexibilitate, dar comisia, noua comisie va acorda atenția um, necesară acestei chestiuni. În ceea ce privește Colegiul Autorităților de Supraveghere, pentru noi titlul nu este atât de important, ci este important să există o coeziune, pentru că am observat deja că oameni, anumiți oameni se ocupă de, de părți diferite chiar dacă urmăresc același obiectiv. Din punctul, meu de, din punctul nostru de vedere, există în continuare o lipsă de încredere recipro- reciprocă. Deci, încrederea este foarte importantă, disponibilitatea de a lucra împreună, disponibilitatea de a partaja informații, uh, pentru că mm, deseori este vorba de de atitudini foarte conservatoare, conservatoare în, în acest domeniu și în colegiul de uh, autorităților de supraveghere este o idee bună în legătură cu autoritatea bancară europeană. Trebuie să fiu puțin atentă pentru că eu um, lucrez la Digi Justiție, la Director General Justiție, care nu are competențe vis-a-vis de uh, AB și știu cât de importantă însă în general Uh, resursele suficiente pentru buna funcționare a unei, ag- a unei agenții. Știu că anumite resurse pot fi transferate în interior, dar oricum uh, trebuie ca suficient personal să se ocupe de acest dosar care uh, devine din ce în ce mai important. Deci, cred că acest lucru este cel mai important. Domnul Campa? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru în toate aceste întrebări pentru uh, sprijinul pe care l-ați manifestat vis-a-vis -vis de uh, rolul jucat de Autoritatea Bancară Europeană. Lucrăm împreună cu uh, Comisia Europeană să ne folosim la maxim resursele de care dispunem și um, DG Justice a, ne-a oferit uh, sprijin și vom colabora uh, în continuare pe acest dosar, astfel încât să avansăm cât mai uh, repede. În acest moment trei angajați se ocupă de acest uh, uh, dosar uh, și din aprilie am început să revizuim situația țărilor. Patru țări în fiecare an, să sperăm că cu ajutorul Comisiei vom putea accelera această activitate în ceea ce privește activele digitale, monedele digitale. Deja din anul 2014 Autoritatea Bancară Europeană a lansat un avertisment vis-a-vis -vis de riscurile legate de spălarea banilor aduse de um, aceste active monede digitale datorită caracterului anonim, datorită vitezei, uh, dimensiunii uh, larg geografice, reprezintă o provocare serioasă uh, în, pentru uh, combaterea spălării banilor. Și există o altă chestiune importantă legată de această chestiune, o parte a provocării reprezentate de aceste, aceste nouă tipuri de active este că nu sunt uh, acoperite de cadrul um, legislativ um, existent. Unii, unele sunt considerate a fi o formă de plată, altele sunt o formă de investiție. Dacă este vorba de un activ uh, financiar, atunci dispunem de MIFID. Președintele, vă rog să vă încheiați intervenția. Deci, pentru, dacă este vorba de monede, atunci există directiva sau mijloace de plată, există directiva care uh, guvernează uh, mijloacele de plată, dar există, din păcate, o lacună mare. Din partea verzilor uh, are cuvântul Sven Ghigol și aș ruga pe vorbitori să adreseze întrebări mai concise. Uh, uh, mulțumesc! Am, activitat, am, am luat notă de activitatea febrilă a Comisiei pe parcursul verii și înainte, vă mulțumesc și am văzut care este noua metodologie propusă. Desigur, este um, rușinos faptul că statele membre nu au adoptat uh, noua listă neagră și acum suntem în acest proces de revizuire a metodologiei. Și domnul Schröder, aș avea câteva mm, întrebări vis-a-vis -vis de această metodologie. Dacă este să o comparăm cu lista mm, neagră uh, uh, fiscală, există o listă gri în acest caz, unde statele sunt uh, uh, trecute într-o zonă de așteptare pentru a vedea dacă uh, între, pun în aplicare măsurile necesare sau nu. De ce nu, ați, nu, nu există această posibilitate și în cazul dumneavoastră? Acum, Există un uh, termen uh, limită de 12 luni, uh, se așteaptă pentru a vedea dacă o țară face sau nu ceva în acest sens. Inițial, propunerea era de 6 luni, deci există un risc reprezentat de o țară și așteptăm 12 luni și nu facem nimic. Al treilea punct, dacă identificați deficiențe și le evaluați, poate dura până se ajunge la actul uh, delegat, la lista neagră adoptată ca urmare a unui act delegat, poate dura, pot, dura, uh, pot trece 18 luni. Deci, până la o acțiune reală, pot, pot trece 18 luni. Nu este o perioadă prea lungă din punctul de vedere a riscurilor de securitate și, în ultimul rând, continuând ce v-am menționat deja, Paul Tank, dacă este să ne uităm la FATF, dacă FATF evaluează anumite state, publică un raport. Uniunea Europeană este să a angajat unei guvernanțe deschise și uh, transparente. Drept urmare, eu nu pot înțelege de ce rapoartele de evaluare ale Comisiei Europene nu sunt publicate. Trebuie să, acestea ar trebui să fie informație uh, să fie informații uh, accesibilă uh, de toată lumea. Drept urmare, Cred că Comisia Europeană ar trebui să schimbă metodologia respectând spiritul dorințelor adresate Comisiei de către Parlamentul European și să nu cedeze presiunilor uh, din partea Consiliului de a avea o metodologie foarte laxă când vine vorba de redactarea listelor cu aceste state terțe. Vă mulțumesc uh, pentru aceste întrebări pe care le-am notat uh, pe toate. Nu vă pot spune acum care este termenul limită, dar am înțeles uh, mesajul pe care ni l-ați uh, transmis. Foarte pe scurt, faptul că ar trebui să fie, există o listă înainte de uh, instituirea listei oficiale. Aici intervine o problemă uh, cu caracter legal. Trebuie să respectăm uh, articolul 9 să spunem cu toată claritatea că există deficiențe uh, strategice și apoi o perioadă de, de grație statelor respective, dar am înțeles că pentru dumneavoastră ar fi mai importantă o listă cu caracter politic, nu uh, legal. Aș dori să precizez ceva. În Uh, cazul uh, listelor uh, fiscale. Dacă sunt identificate deficiențe într-o țară în, și, și se așteaptă îndreptarea deficiențelor respective, țara respectivă se află pe o listă gri de, în sala de așteptare oarecum. Deci dacă sunt identificate țări cu probleme, atunci ar trebui să Domnul președinte Sven, vei avea ocazia, dacă avem suficient timp, să mai revii cu întrebarea reprezentanta Comisiei. După cum v-am spus, nu vă putem răspunde astăzi cu da sau nu, însă vom ține cont de acest uh, aspect în um, procedura respectată pentru redactarea acestor liste. Termenele limită, da, aceste perioade nu ar trebui să fie prea lungi, nici prea scurte, avem nevoie de perioade realiste care să exercită presiunea asupra țărilor respective, dar care le și permite să întreprindă reformele necesare. Aici, se înscriu, de exemplu, modificări legislative, trebuie respectate proceduri parlamentare. Știți că lucrurile nu se desfășoară întotdeauna, din acest punct de vedere, foarte rapid. Nu are niciun rost să impunem termene limită care nu pot fi respectate, dar sunt de acord cu dumneavoastră. Nu putem uh, lungi lucrurile la nesfârșit, astfel încât uh, cei vizați să consideră că uh, pot amâna lucrurile cât își doresc. Deci trebuie să găsim un echilibru potrivit, să nu fie o perioadă de grație prea lungă și nici prea scurtă. Acum, când vine vorba de rapoartele noastre, dacă acestea uh, pot fi accesibile uh, de opinia, de opinia publică, după cum am spus în introducerea, intervenția mai introductivă, ne-am angajat să uh, furnizăm aceste informații Parlamentului European. Apoi, uh, este un alt lucru accesul întregului, întregii opinii publice la uh, conținutul acestor rapoarte. Am luat notă de dorința dumneavoastră. Trebuie să uh, vedem ce se întâmplă. Trebuie să înțelegem că la FATF situația este puțin diferită. Acolo este vorba de o evaluare interpares, însă putem să ne, să ne gândim dacă putem să luăm o decizie în, în sensul cerut de dumneavoastră. Mulțumesc. În numele ID are cuvântul Gunnar Beck. Laut Europol stammt rund 1% Mulțumesc. Europol ne spune că, uh, aproxim, că 1% din uh, PIB-ul european provine din uh, surse ilegale sau posibil ilegale. Este vorba mai mult sau mai puțin de cuantumul uh, întregului buget uh, european. În iulie 2019, Comisia Europeană a publicat o declarație prin care ne spune că uh, spălarea banilor se combate în, într-un mod mai eficient pe plan european și nu pe plan european și că instrumentul cel mai potrivit ar fi o directivă și nu un regulament. Însă se pare că de, um, a cincea directivă um, de combatere a spălării, a spălării banilor nu este suficientă în acest sens. Autoritatea Bancară Europeană a primit deja competențe uh, sub, suplimentare în, uh, în acest sens, însă înainte uh, de a dispune de o evaluare a impactului, de a înțelege cum funcționează lucrurile, consideră că nici acestea nu sunt, nu ar fi, noile competențe nu ar fi suficiente. Drept urmare, aș avea uh, câteva întrebări pentru dumneavoastră. Care considerați că sunt competențele pe care statele membre ar trebui să le transmită autorității bancare europene în acest domeniu și care ar fi problemele concrete atrase de Um, după sine, după o asemenea punere în comun a competențelor de combatere a spălării uh, banilor. În al doilea rând, sunteți de acord cu cei care consideră că deja de pe acum cea de-a cincea directivă de uh, combaterea spălării banilor a dat greș, înainte ca aceasta uh, să fi fost pusă, transpusă în totalitate de statele membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Referitor la prima întrebare, nu cred că aceasta ar fi calea corectă. Să alegem doar câteva competențe care să fie armonizate la nivel european înainte de a avea o imagine de ansamblu foarte clară în legătură cu cine, ce face și ce anume ar putea fi făcut mai bine. Ceea ce am făcut noi în raport la sfârșitul lunii iulie a fost să prezentăm o imagine destul de bună a anumitor uh, neajunsuri um, existente în ceea ce privește cooperarea autorităților pe teren. Și va trebui să mai facem eforturi pentru a avea o analiză foarte clară și înainte de a propune o soluție europeană. Asta ar fi o opțiune, poate că sunteți de acord sau nu. Însă e nevoie de mai multă analiză din partea noastră și din partea celor care se ocupă de asta pe teren. A doua întrebare, în legătură cu cea de-a cincea directivă. Într-adevăr, există un termen de punere în practică, care este ianuarie 2020. Ceea ce vă pot spune astăzi e că, așa cum am făcut și cum facem, vom verifica cu foarte mare atenție dacă statele membre au pus în practică toate cerințele juridice pe care trebuie să le implementeze, dar nu doar, mai ales în ceea ce privește drepturile de acces și vom vedea dacă trebuie să facem mai multe sau nu, dacă statele membre au uh, acționat corect sau nu. Dar lucrăm cu instrumentele noastre și deocamdată e prea devreme ca să ne exprimăm în această privință. Nu-l văd pe domnul Epping de la ECR. Mai este cineva de la ECR care dorește să ia cuvântul în sală? Dacă nu este cazul, GUE. Domnul Papadimulis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Toate grupurile politice din Parlamentul European vă susțin, sunt de acord cu dumneavoastră. Însă, din câte am înțeles eu, de la antevorbitorii mei, nimeni nu este mulțumit de eficacitatea noastră în ceea ce privește combaterea spălării de bani și a criminalității financiare. Însă asta era foarte clar. nu e nevoie să fii specialist, să-ți dai seama că nu e suficient. Există zeci de cercetători, de jurnaliști, de anchetă, care descoperă tot felul de scandaluri, care scot la lumină toate aceste scandaluri legate de spălarea banilor, care provin din uh, activități ilicite și nu reușim să combatem acest fenomen nici la nivel european și nici la nivel național și e clar că trebuie făcute mai multe lucruri. Eu aș vrea să mă adresez uh, domnului Campa pentru a întreba ce anume putem face pentru a spori eficacitatea autorităților naționale și europene, ce anume trebuie modificat din punct de vedere legislativ sau eventual nevoie de mai multe resurse financiare sau de mai mult personal? Trebuie oare consolidată cooperarea între statele membre? Și cum anume putem face pentru a depăși um, obiecțiile acelor state membre care plasează, care pun bețe în roate. Am văzut la Consiliul luna trecută la Consiliu nu s-a dorit adoptarea listei negre. Degeaba tot discutăm noi între noi, fără să se obțină niciun rezultat. Deci ce anume ne propuneți? Mulțumesc! Acum în numele comisiei din punctul meu de vedere, și revin la cum ne-am început discuția în această dimineață. Punerea în aplicare și asta e esențială. Degeaba ai cadrul european, degeaba ai un temei juridic dacă asta nu se materializează, nu se concretizează. Statele membre poartă o răspundere foarte mare în ceea ce privește respectarea obligațiilor pe care și le-au asumat când s-a adoptat uh, directiva împotriva spălării banilor. Da, e o mare pas înainte față de ce aveam acum 5 ani. În ceea ce vrește comisia, rolul nostru este să fim uh, atenți, să verificăm dacă angajamentele sunt respectate. Asta facem. Și nu e vorba doar de transpunerea juridică, ci de faptul dacă legislația funcționează sau nu în practică. Nu e ceva ce se poate face așa de azi pe mâine, e nevoie de multe resurse, însă suntem gata să muncim. Însă eu v-aș ruga să dăm dovadă de precauție înainte de a veni cu încă uh, un set de legi. Deci trebuie să avem o imagine clară. Da, poate că la un moment dat va fi nevoie de noi legi, însă deocamdată e mm, etapa de punere în aplicare a legislației și Comisia și a foarte în serios rolul. Nu știu dacă și domnul Campa dorește să dea un răspuns. Da, sunt de acord cu răspunsul dat de reprezentarea ta comisiei. Da, punerea în aplicare e esențială acum. Și e clar că o mare parte din răspundere e pe umerii statelor membre. Deci abilitatea noastră de a avea o implementare efectivă, omogenă a directivei împotriva spălării banilor. Deci asta ține acum de statele membre și noi asta trebuie să facem, să vedem dacă statele membre implementează legea cum trebuie. Să e un efort comun, să nu uităm asta. Acum avem a doua rundă. 4 minute vor dura intervențiile. Vă rog să puneți întrebări cam de un minut și jumătate. Domnul Marcus Ferber de la PP are cuvântul. Mulțumesc. Am o întrebare către comisie. În februarie din acest an, EBA a lansat o investigație împotriva autorităților daneze uh, și uh, estone, iar uh, Raportul final al uh, funcționarilor EBA a fost foarte critic, au pus punctul pe ei, au identificat problemele, însă Consiliul de Supraveghere, deci reprezentanții statelor membre, au diluat acest raport. Avem senzația că uh, râde ciop de oală spartă, deci fiecare se protejează ca să nu se regăsească în situația de a fi criticat la rândul său. Uh, Însă, până la urmă, asta a însemnat că s-a împiedicat o procedură și uh, s-a afectat uh, și e, a fost afectată și EBA. Care sunt concluziile pe care le trageți în urma acestui uh, incident? Ați lansat proprii uh, anchete și dacă da, care a fost rezultatul acestora? Comisia. Voi răspunde în germană. Äh, EBA a luat această decizie, este o autoritate independentă. Comisia nu a participat la această procedură, nu am avut reprezentanți în sală când s-a luat decizia, deci nu putem decât să luăm notă de această decizie. Asta nu înseamnă că Comisia nu poate să facă nimic. Din potrivă, analizăm în continuare cazul. Am, uh, am uh, discutat și noi despre acest caz în raportul nostru din luna iulie însă uh, menținem contactul cu autoritățile daneze și estone. Sunt cazuri uh, care, de la care a trecut destul de mult timp, însă asta nu înseamnă că ne resemnăm. Însă avem nevoie de mai multe informații din partea Estoniei și a Danemarcei pentru a vedea dacă putem face ceva. Dacă putem, de exemplu, din partea Comisiei să lansăm un, uh, o procedură de încălcare dar avem nevoie de mai multe informații pentru a vedea și dacă am avea, de exemplu, temeiul juridic necesar. Dar deocamdată subiectul nu este încheiat. Încă analizăm lucrurile. Campa? Domnule Campa? Dacă îmi permiteți, foarte pe scurt. câteva concluzii au fost uh, făcute de către Consiliu, care trebuie să evalueze dacă există proceduri de evaluare a riscurilor, dacă există resurse care sunt implicate în uh, punerea în aplicare a directivei. Deci nu a fost vorba neapărat de rezultat la băncile respective. Al doilea lucru important menționat de comisie. E un caz care a fost uh, într-un mandat trecut Consiliul nostru a fost prevenit, nu neapărat a reacționat. Noi am crezut că e mai important ca un astfel de caz de spălare a manilor să fie prezentat Vă mulțumim. Pentru S&D, doamnă Nina gill uh, my first question point is to uh, EBA. Prima întrebare este către EBA. Salut faptul că aveți un mandat mai puternic acum. Cred că asta va fi foarte util. Însă mă îngrijorează uh, că păreți în continuare un tigru de hârtie. Vorbiți despre combaterea scăpării de bani în întreaga Uniune Europeană, dar sunteți vreo 3, 11 oameni, nu sunteți suficienți. E vorba de spălarea miliarde și miliarde de euro în ultimii ani. Cum faceți față la un fenomen atât de mare? Deci nu credeți că ar fi nevoie de alte resurse pentru a putea combate acest fenomen? Și spuneați de asemenea și despre sector că se doresc mai puține reguli. Însă problemele nu sunt rezolvate. E nevoie de sancțiuni. Și întrebarea pe care o am pentru dumneavoastră următoare. Credeți că actualele sancțiuni sunt suficiente și suficient de stricte pentru a mm, îi convinge pe uh, făptași să nu treacă la, fa- la faptele astea, dar ce până la urmă tot contribuabilii plătesc? Care, ce sancțiuni puternice ar putea funcționa mai bine? Și pentru comisie, știu că dumneavoastră a spus că statele membre nu doresc să creeze noi uh, organisme, însă ați explorat uh, alte opțiuni de a avea o mai bună cooperare și coordonare uh, transfrontalieră? Mai ales gândindu-ne la o aripă specifică a Europolului prin reformarea mandatului acestuia și, în al doilea rând, ieri, Cristian Lagarde, Lagarde a spus că e nevoie de o abordare mult mai puternică în ceea ce privește combaterea spălării banilor. Ce rol poate juca BCE, credeți? Pentru a da un imbold mai, un imbold mai, mai puternic. Începem cu reprezentanta comisiei. Încă o dată, care poate fi calea cea mai bună pentru a asigura o mai bună colaborare și cooperare. Nu există o soluție unică. Trebuie să lucrăm din mai multe perspective și, în al doilea rând, cred că rolul nostru este de a aduna la oaltă, de a pune la oaltă diferiți actori. Pentru a vedea în ce domenii cooperarea și dialogul nu a funcționat, să vedem de ce există probleme, de ce nu funcționează și ce anume am putea face. ECB, I mean the, the... Tot la Europol și la BCE. Există mai multe posibilități, vorbind teoretic, însă e prea devreme asta să ne concentrăm asupra unui lucru. Și referitor la Europol, în sunt dificultăți cu baza, cu temeiul juridică. Europolul e o organizație polițienească. Noi suntem mai degrabă pe partea de prevenire, dar e drept că Europolul poate juca un rol și deja ne ajută foarte mult Europolul cu analizele, prin găzduirea unității de informații financiare. Deci, până la urmă, cel mai mult contează să aflăm ce organizații, fie că sunt naționale sau europene, pot fi echipate în așa fel încât să permită o cooperare mai, mai bună. Da, încrederea reciprocă e esențială, bineînțeles, e important să poți dialoga cu statele membre în legătură cu deficiențele care există. Da, pe partea asta e clar că trebuie să facem uh, eforturi uh, și din punct de vedere politic, bineînțeles. Domnul Campa, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebări. Așa cum am spus la început, EBA nu e o autoritate de supraveghere în domeniul uh, AML. Suntem o autoritate cu un mandat pe care trebuie să-l respectăm și mandatul nostru este de a oferi orientare, de a încuraja colaborarea, o mai bună cunoaștere și o mai bună coordonare și pentru a evalua implementarea efectivă a directivei. Însă, Partea de supraveghere a ML, partea esențială, le revine autorităților um, naționale, deci partea de supraveghere. Am menționat asta înainte, să țin să reiterez acest fapt. Deci partea noastră ține de prevenție mai mult. Deci noi nu avem o abordare reactivă. Sancțiunile și nivelul de sancțiuni e ceva ce uh, stabilesc autoritățile naționale domnul Andrei Covaric de la Renew. Mulțumesc! Îi mulțumesc uh, autorității bancare europene și Comisiei pentru posibilitatea de a discuta despre acest subiect. Răspunsurile voastre și din prezentarea noastră introductivă mm, se desprind multe semne de întrebare, multe răspunsuri la întrebări la care nu s-a dat un răspuns și nu se dă un răspuns. Și aș vrea să revin la documentele pe care le-ați publicat la sfârșitul lunii iulie anul ăsta. Comisia a identificat care sunt punctele vulnerabile din cadrul actual și de asemenea a declarat că ar trebui să se facă o evaluare de impact. Nu doar în ceea ce privește punerea în practică a legislației, ci și cu privire la chestiunile ridicate în discuție de antevorbitorii mei, și anume dacă n-ar fi mai bine să avem un regulament european decât o directivă. Uh, so I would, uh, right, I would like to know that whether... Uh... Să știu dacă o astfel de valoare de impact se face sau se va face și când anume ne putem aștepta la mm, rezultatele uh, unei astfel de valori. și poate că ați putea să ne dați niște detalii mai specifice în legătură cu elementele de care s-a ținut cont atunci când s-a evaluat posibilitatea schimbării temeiului juridic, adică modificarea din directivă în regulament. Comisia clar a trebuit să țină cont de anumite elemente, de anumite considerente, înainte de a adapta legislația și documentele publicate în luna iulie. Și un scurt uh, lucru acum, o scurtă observație. S-au menționat două sectoare specifice în documentele din iulie ca sectoare riscante. Porturile libere în statele care sunt la granițele exterioare ale UE și fotbalul profesionist. Mi-aș dori mai multe informații din partea Comisiei în legătură cu aceste două domenii și ce anume s-ar putea face pentru a face față îngrijorărilor, dat fiindcă nu există un uh, temei juridic, un instrument juridic pentru a face. Comisia. Vă mulțumesc pentru întrebare. La prima întrebare, deja am avut o discuție în legătură cu asta. Ce ar fi mai potrivit la nivel european, regulament sau directivă? Trebuie să vă spun că odată ce facem ceva diferit, ce vrem să facem ceva diferit, trebuie să evaluăm ce funcționează și ce nu. Și din punctul nostru de vedere trebuie să vedem mai mult ce se întâmplă cu directiva împotriva spălării banilor, dacă va fi implementată de statele membre în practică După asta va trebui să identificăm domenii în care statele membre au uh, o abordare complet diferită. Poate că directiva stabilește obiectivele, însă statele membre și-au uh, propus uh, obiective foarte ambițioase sau nu, mult mai puțin ambițioase. Deci poate există niște cazuri clare în care ne dăm seama că e nevoie de niște reguli europene care să spună clar cum stau lucrurile. Nu știu, poate în alte domenii uh, E mai bine să lăsăm mai multă flexibilitate statelor membre, deoarece DP depinde de domenii. Să încă o dată vă pot confirma că e ceva la care ne gândim. Va fi o parte importantă a muncii noastre la noua comisie pentru a vedea care este cea mai bună modalitate de a folosi instrumentele europene. Acum, referitor la raportul din iulie, în legătură cu riscurile supranaționale, valoarea riscurilor supranaționale, am analizat câteva noi sectoare, porturile libere, aici e o problemă de transparență. Credem că din cauza aranjamentelor specifice din jurul acestor porturi libere, riscul de spălare a banilor e foarte mare. La fotbal și acolo e problemă de transparență. O mare sursă de îngrijorare, cazurile pe care le-am văzut în trecut, trebuie luate măsuri uh, de precauție, de atenuare a riscurilor. Am spus-o în raport pentru a reduce riscurile atât de ridicate care există în acest domeniu. Domnul Otmar Caras, acum de la PP. Mulțumesc, am două întrebări. Una pentru comisie, unul pentru domnul Campa. Domnule Campa, încă o dată felicitări pentru alegerea dumneavoastră. În revizuirea de supraveghere europene, um, Uh, se spune că EBA ar trebui să aibă resursele adecvate. Și de aici întrebarea mea. Câte resurse financiare și câte persoane sunt necesare pentru a pune în aplicare aceste competențe suplimentare pe care le-ați dovândit? Ne puteți da niște cifre? Și pentru comisia am următoarea întrebare. Fără să presupunem care va fi rezultatul analizei um, din revizuirea autorităților de supraveghere europene, care credeți că vor fi avantajele și inconvenientele de a a conferi competențe de combatere a spălării banilor unei noi agenții, unui nou organism. Domnul Campa. Aveți dreptate, dar resursele noastre sunt limitate. Ca urmare a revizuirii agențiilor de supraveghere, vom avea o persoană în plus de la 3 la 11, însă în continuare numărul e limitat. La limită, e un amendament acum înaintat la actuala propunere pentru bugetul de anul viitor, Parlamentul cere încă 5 persoane, ne-am dorit să se întâmple asta. Suntem agenție mică, autoritate mică. How quickly you can grow. So I think that... Trebuie să ne dăm seama de asemenea cât de repede putem crește, dar avem nevoie de aceste resurse. Eu cred că trebuie să ne organizăm, să pregătim personalul. Nevoile vor crește treptat și de altfel țin să mulțumesc Parlamentului pentru susținere în această privință. Întrebarea domnului Caras nu-i deloc ușoară, însă e foarte pertinentă. Adesea analizăm sectorul bancar în ceea ce privește spălarea banilor. Da, acolo lucrurile sunt cam clare, avem supraveghetori bancari, unii analizează mai mult problema spălării banilor decât alții, însă în ceea ce este sectorul nou financiar lucrurile sunt mult mai complexe. uh, potentially money laundering can happen. Multe sectoare unde se pot spăla banii, însă regulile și regulamentele sunt diferite. Există sectoare care țin mult la independența lor la secretul profesional, gândiți-vă la avocați, la notari, uh, dar nu înseamnă că totul poate fi permis, însă trebuie să cântărim foarte bine diferitele reguli existente. Mai sunt și cazinourile, contabili. Deci, în acest punct de vedere, lucrurile trebuie analizate și mai mult. Dacă vrei să faci ceva la nivel european, mai bine e să nu dai greș. după ce e bun să ai o agenție care nu își poate îndeplini funcția. Da, vom, vrem să analizăm aceste lucruri, însă nu există o soluție rapidă care să pună capăt acestui fenomen. De aceea vă rugăm să ne mai dați puțin timp. Mulțumesc. Domnul Nils Focusam pentru SND. Turn to the question on the report from the EBA from April. Vreau să mă refer la raportul EBA din aprilie legătură cu Danske Bank. Banca daneză care spăla bani sume foarte mari, de altfel, într-un volum foarte mare. E unul din cele mai mari scandaluri de spălare a banilor din istoria lumii și a fost uh, surprinzător că EBA a spus că nu s-a încălcat uh, legislația europeană. Vorbim de un caz unde peste 200 de miliarde de euro au fost spălați în Estonia, într-o mică filială a Danske Bank. Autoritățile daneze au fost avertizate mai multe ori că nu au făcut nimic, s fost, au trimis un e-mail uh, către Danske Bank, au întrebat dacă totul e în regulă, i-au spus da, după care autoritățile daneze nu au mai făcut nimic. Deci a fost un scandal enorm, nu doar în Danemarca, ci în istoria spălării banilor, de fapt. Și faptul că EBA acum conchide că nu s-a încheiat legislația comunitară e scandalos din punctul meu de vedere. Dacă <laughs> nu, să gă- dacă nu ajung la concluzia că aici e o problemă, de ce să mai ancheteze autoritățile? Dacă ăsta e un caz de neîncălcare a legislației europene și să nu uităm că nu e periclitată doar uh, reputația EBA în Danemarca, bineînțeles că e. Um, afectată reputația. Întrebarea pentru comisie următoare. Cum vreți să ce reguli și legi puteți prezenta pentru a soluționa această situație? E clar că există un conflict de interese când autoritățile daneze sunt în Consiliul care aprobă sau respinge acest raport care stabilește dacă s-a încălcat sau nu legislația comunitară. Bineînțeles că ei au interesul de a combate acel raport și dacă au ocazia să o facă când sunt în Consiliu, ăla, o fac, nu? și, prin urmare, Comisia cum intenționează să propună noi reguli pentru a soluționa o astfel de situație. Avem nevoie de o autoritate bancară europeană pentru a combate spălarea banilor. Asta știm cu toți. Comisia. În primul rând, cu toții știm că trebuie să dăm dovadă de fermitate. EBA are mandatul său, domnul Campa a spus-o. Un pas important pe care l-am făcut deja, direcția în care arătați dumneavoastră, revizuirea agențiilor de supraveghere, în noua legislație am uh, consolidat regulile de guvernanță de la EBA pentru a include mai multe garanții pentru a asigura obiectivitatea deciziilor care se iau. E un prim pas, cel puțin așa văd eu lucrurile. Haideți să-l punem în practică. pentru a vedea dacă e suficient sau nu, sau ne vom gândi din nou la structura de conducere a EBA. Încălcarea legislației comunitare e una din uh, activitățile cu care se ocupă. Stabilirea încălcării sau necălcării legislației comunitare e una din activitățile EBA. Însă ei au multe alte activități. Ne ajută să concretizăm uh, regulile de combatere a spălării banilor prin orientări și așa mai departe, să, să vom fi foarte atenți, bineînțeles, la guvernat. Domnul Svenchi pentru verzi. Când am timp de vorbire, de fiecare dată nu știu cum se face, dar Otmar e lângă mine. A, Sven, scuză-mă, domnul Campa. Nu era doar o glumă. Thank, thank you very much. No, just a, a... Mulțumesc foarte mult. Câteva observații. Așa cum spunea comisia, încălcarea legislației comunitare, stabilirea încălcării sau nu, da, e una din uh, competențele noastre. Dar atunci n-a fost vorba de o instituție europeană, a fost vorba de autorități de supraveghere din Danemarca și Estonia, dacă aveau procedurile necesare sau nu. Despre asta a fost vorba. Când ne uităm la această decizie luată de Consiliu și cum putem folosi mai bine instrumentarul și instrumentul de legat de respectarea legislației comunitare, în Consiliu există percepția că acest caz de încălcare a legislației comunitare, acest instrument e foarte util pentru a evalua situațiile în care uh, implementarea efectivă a legilor se face sau nu pentru a face ca autoritățile să respecte regulile, dar e mai puțin eficientă pentru a analiza anumite cazuri ex post, mai ales anumite instituții. Atunci când e vorba de anumite situații uh, trecute legate de aplicarea legislației în trecut. Deci noi am folosit acest instrument și în alte domenii, nu doar în spălarea banilor, cu rezultate, clar. Deci nu putem spune că e un instrument care nu funcționează, dar în anumite cazuri poate fi folosit și în altele nu. Îmi pare rău, Sven, ai cuvântul. Nicio problemă. Aș vrea să întreb comisia ce se întâmplă cu punerea în aplicarea actualei directive de combaterea spălării banilor. Acum 2 ani, deja statele membre ar fi trebui să implementeze cea de-a patra directiva mele. Și aș vrea să știu de la dumneavoastră. Ați lansat niște cazuri de infringement. Aș vrea să știu când veți ști până la urmă când e gata evaluarea definitivă cu privire la transpunerea celei de-a patra directive a mele și în al doilea rând, când veți face verificarea de corectitudine a transpunerii directivei 4 de combaterea spălării banilor și când veți asigura uh, de plină implementare a directivei 3 împotriva spălării banilor, directivă foarte veche. Uh, unitatea de informații financiare germane e esențială în cadrul european și conform tuturor experților și informațiilor de la expert, nu funcționează nu funcționează și asta înseamnă, asta presupune un adevărat risc de securitate, deoarece informațiile care vin de la bănci și de la alte uh, entități obligate să ofere informații, nu sunt, acele informații nu sunt transmite se la timp poliției. Deci e o mare, un mare risc aici uh, la adresa securității și ar vrea să știu de la dumneavoastră când veți reuși până la urmă să vă asigurați că actuala legislație e într-adevăr aplicată și pe care am și îmbunătățit-o. Comisia. Thank you very much, Mr. Giegold, um, to give you a state of play where we are. Um... Mulțumesc, domnule Giegold. În ce este cea a patra directivă, am lăsat proceduri de infringement împotriva tuturor statelor membre. Și am ajuns la concluzia că cea de-a patra directivă împotriva spălării banilor da, a fost încheiată s-a făcut uh, verificarea în legătură cu am uh, trimis două cazuri în fața Curții de Justiție. Vestea bună e că, și ca să vă răspund la prima întrebare, vă pot spune astăzi că s-a făcut evaluarea legătură cu De, pentru a vedea dacă într-adevăr avem o imagine de ansamblu sau nu. de ce ne mai ocupăm acum? Să vedem dacă în această imagine completă există elemente care nu au fost evaluate corect. E o procedură încă în curs. Am luat legătura cu foarte multe state membre, inclusiv cu Germania, dar nu numai, pentru a ne finaliza evaluarea, care încă nu s-a încheiat însă vom încerca să o facem cât mai repede cu putință. Și vom vedea dacă trebuie lansate proceduri oficiale sau nu. Când veți încheia acest text cu privire la corectitudine, corectitudine aplicării? There is no, uh, mean we will, may have to do this in stages because you know. You... Întâi trebuie să avem legislația Um, în totalitate pentru a putea analiza. Se poate face, bineînțeles, în diferite etape, însă astăzi nu pot să vă spun că vom încheia peste trei luni. Depinde mult de complexitatea legilor respective, însă ce vă pot spune e că e o prioritate, avem o echipă puternică care se ocupă de acest lucru și vom aborda toate chestiunile acestea care sunt prioritare, după cum spuneam. E nevoie de timp. Când am început prima procedură, am văzut că până la urmă am reușit să obținem totul. Deci sunt optimistă că vom avea și de data aceasta aceeași situație. Mulțumim, am depășit timpul, însă mi s-a spus că mai putem continua puțin. Domnul Gunarbeck de la ideare cuvântul și voi, le voi da cuvântul și la două persoane care au uh, care vor să intervină spontan. Um, Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare mai ales către comisie. Există un sector mm, de care comisia nu a ținut cont până acum în ceea ce privește combaterea spălării banilor, este cel al ONG-urilor Um, Kenneth Wayne, comisarul maltez pentru ONG-uri, a solicitat ca legislația antispălare de bani din Uniunea Europeană să se extindă și la sectorul ONG-urilor. Spunea el că existau dovezi că ONG-urile sunt folosite pentru spălarea banilor. Manival um, autoritatea de spălare a banilor, antispălarea banilor al Consiliului Europei este de acord cu această viziune. Vă întreb de aceea de ce Comisia până acum a ignorat sectorul ONG-urilor în lupta sa împotriva spălării banilor. Iată, guvernul ugandez de ani de zile a recunoscut uh, problema și în 2017 a adoptat o legislație împotriva spălării banilor uh, în acest sens. Mulțumesc, Comisia. Am să răspund și la această întrebare în germană. Noi analizăm toate cazurile unde avem motive să credem că s-ar putea ajunge la tranzacții uh, ilegale. Uh, spectrul este cât se poate de larg. Trebuie să fim atenți însă ca munca ONG-urilor să nu fie împiedicată și de faptul că ar fi suspectate de activități ilegale. Bineînțeles, este ceva ce trebuie să analizăm mai îndeaproape. Până acum am avut puține motive de suspiciune că ar exista uh, probleme la nivel european, însă uh, suntem în contact și cu cei de la Manival și nu numai. Uh, da, putem să analizăm mai îndeaproape lucrurile, dar în momentul de față nu au existat um, motive care să ne facă să credem că trebuie să acționăm în Uniunea Europeană în acest sector. La Catch the Eye din partea verzilor. Uh, domnul Iacheliunas. Un slot mai scurt, spune președintele. Numai două minute. Băncile pe internet și accesul facilitat la uh, bani sunt bănci uh, care, să spun așa, sunt foarte relaxate din punct de vedere al gestiunii riscului, riscurilor, cel puțin uh, în momentul de față. Băncile sunt reglementate, supravegheate. Uh, băncile pe internet sunt interesate de numărul de clienți, de um, volumul pe care îl au. Ce fel de mecanisme aveți pentru acestea? Și întrebarea către comisie rolul registrelor companiilor și procedurile destul de relaxate sau laxe în anumite state membre în acest sens. Există uh, anumite state membre cunoscute pentru asta. Proceduri foarte laxe pentru înregistrare, obligațiuni uh, de raport, obligații, mă scuzați, de raportare uh, laxe, ceea ce um, afectează posibilitatea de a combate spălarea banilor. Înainte de răspunsuri, domnul Păslaru. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat uh, reprezentanta comisiei și înțeleg că trebuie să fie frustrant pentru ei. Au făcut uh, tot ce au putut pentru a îmbunătăți legislația și acum ce își doresc este să se relaxeze și să vadă ce se întâmple ce se întâmplă. Însă încă nu suntem în, în, la acest nivel. Avem de-a face cu infracțiuni. Vorbim despre spălarea banilor ca și când ar fi un concept tehnic, teoretic, dar nu este. E vorba și de trafic de ființe umane, de uh, droguri, e vorba de oameni care mor și care suferă. Dacă știm că sistemul uh, nu funcționeze, nu funcționează și nu avem instrumentele, să nu discutăm atâta la nivel tehnic ar trebui ca Comisia să aibă în Parlament un aliat. Ar, nu ar trebui să fim în defensivă, ci în ofensivă. Dacă am făcut un pas bun înainte, ar trebui să planificăm următorul pas. Ce am ascultat în această audiere, ce am auzit în această audiere este că, a existat, că va exista o audiere, o evaluare în 2020 și un raport în 2022. Nu ajută, lucrurile se schimbă rapid, iar uh, infractorii se adaptează cât se poate de repede la legislația existentă. Deci să încercăm să fim aliați în, acești, în aceste procese. Dacă sunt statele, state membre care obiectează, putem să creăm uh, alianțe pentru a face progrese. Acesta este spiritul european. Câteva întrebări concrete către Comisie. Ar fi logic ca din partea Parlamentului să existe o inițiativă. Vă poate ajuta asta? Uh, deci o inițiativă astfel încât să se poată lucra la a crea mai bune perspective pentru o autoritate unică care să uh, înlocuiască cadrul instituțional actual. Și în al doilea rând, și asta este important uh, din nou în ceea ce privește președintele, vă rog să vă respectați timpul și către EBA aveți resursele necesare pentru unitatea de informare financiară informații financiare uh, la nivel european? Aveți mandat să uh, întreprindeți astfel de acțiuni? Acum, pentru răspunsuri și concluzii, dau cuvântul întâi Comisiei. Da, foarte pe scurt. La prima întrebare, registrul companiilor și dificultățile ce țin de asta, într-adevăr, ce am făcut cu a patra și cu a cincea directivă privind spălarea banilor um, va însemna o, o mare schimbare și în ceea ce privește transparența. Cred că cel puțin la nivelul Uniunii Europene va fi un mare pas înainte. Și cred că și domnul Gigold uh, ne-a adresat o întrebare. Vom vedea cum putem să Uh, transferăm toate acestea și la, într-o sferă uh, internațională, mai ales când vine vorba de FATF. Suntem foarte bucuroși să uh, vă avem ca aliat. Cred că am lucrat foarte bine împreună în ultimul mandat. N-aș vrea să dăm impresia că doar analizăm. Când am lucrat la a cincea directivă, am arătat că putem acționa rapid dacă este nevoie să se întâmple asta. Ce doream să subliniez este că avem nevoie de o bază bună pentru a face lucrurile, pentru că dacă nu, legislația nu va fi de bună calitate și asta nu ne ajută pe niciunii dintre noi. Este important să continuăm cu um, um, dezbaterile privind viitoarea arhitectură. Trebuie să facem asta cu mintea deschisă, cu mare bucurie uh, o facem cu dumneavoastră. Nu vrem să impunem modul în care trebuie să se facă lucrurile, Trebuie să începem să vedem la ce nivel se fac mai bine lucrurile, la nivel european, național, să lansăm această dezbatere și cu mare plăcere o vom face cu dumneavoastră și cu uh, viitoarea comisie. Mulțumesc, domnul Campa. Mulțumesc. La prima întrebare, băncile pe internet. Băncile pe internet sunt bănci și deci sunt supuse cadrului uh, de supraveghere bancar. Însă, pe bună dreptate, Uh, vorbiți despre verificările necesare ce trebuie făcute. Este o uh, provocare transfrontalieră. Există plângeri că practicile sunt diferite și uh, cerințele în ceea ce privește diligența necesară sunt diferite. Avem orientări în ceea ce privește supravegherea, dar, bineînțeles, sunt orientări. Deci ar fi nevoie de mai multă claritate în ceea ce privește uh, diligența necesară pentru clienți. Apoi, în ceea ce privește implicarea noastră sau contactul nostru cu unități de informații financiare, nu avem o astfel de unitate um, avem un mandat pentru o cooperare mai bună uh, pe data knowledge. Uh, aici putem face multe lucruri. Dar treaba noastră nu este să um, um, analizăm datele, ci să extragem informațiile necesare pentru uh, coordonare. Um, să vedem eventual componenta comună a dif- unor diferite uh, activități de spălare a banilor. Mulțumesc, reuniunea noastră se încheie aici, următoarea reuniune Econ va avea loc pe 23 și 24 septembrie. O zi bună tuturor!